Bueno, vamos a, vamos a ir empezando. Buenos días a todos y a todas. Bună dimineața tuturor! Aș vrea să începem în această dimineață un schimb de vederi în ceea ce privește violențele îndreptate împotriva apărătorilor drepturilor omului și răspunsul UE la acest fenomen prin noul mecanism care apără drepturile omului și apărătorii acestora. Este o preocupare majoră la nivelul UE și reprezintă și una dintre prioritățile Parlamentului să apere acele persoane care sunt active uh, pe teren, la fața locului, în situații foarte dificile să, le spri, să um, ne apere valorile. Există un plan de acțiune cu o serie de măsuri specifice în acest sens și se recomandă delegațiilor UE la fața locului să pună în aplicare aceste acțiuni. Noi, Parlamentul European, am emis o serie de rezoluții de urgență încercând să limităm la anumite cazuri măsurile acestea uh, cei apărători uh, ai drepturilor omului care se află în pericol. În 2014-2015 am avut schimburi de vederi uh, în comisia noastră pe acest subiect. cu raportorii speciali ONU pentru astfel de situații. Astăzi am vrea să desfășurăm un schimb de vederi cu unii dintre protagoniștii din uh, linia întâi, cei care combat aceste uh, amenințări și să discutăm despre mecanismul de reacție al UE uh, menit să sprijine apărătorii drepturilor omului. Știți că uh, reprezentanții uh, ONG-urilor luptă pentru apărarea drepturilor omului și vorbim despre raportul Stop the Killings, uh, așa că am să-i dau cuvântul uh, domnului Andreea Roca de la Frontline Defenders. Și mulțumesc că ați venit. Domnul Roca, bună dimineața, domnilor și domnilor, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să vă spun cum uh, sprijinim apărătorii drepturilor omului la Frontline Defenders. În primul rând îi sprijinim pe aceia care sunt uh, în situații de risc uh, îi uh, consiliem pe probleme de securitate și avem și o serie de campanii în ceea ce privește riscurile specifice. În 2015 s-a confirmat faptul că apărătorii drepturilor omului sunt uh, confruntați cu o serie de eforturi care sunt menite să-i reducă la tăcere și uh, există acte de extremă violență în tot mai multe țări uh, și uh, hărțuirea judiciară a început să fie un fenomen normal. 156 de apărători ai drepturilor uh, omului au fost omorâți anul trecut în 25 de țări. 45% dintre aceste incidente Uh, erau legate de apărarea drepturilor uh, legate de mediu, drepturilor omului și drepturilor populațiilor indigene. Și uh, implicau, uh, acțiunile implicau utilizarea mass mediei uh, și media sociale pentru denunțarea abuzurilor și anul trecut uh, s-a încercat să se uh, taie legăturile, contactele dintre apărătorii drepturilor omului uh, din uh, diverse țări cu uh, organismele care îi sprijină. Și știm că am avut uh, și atacurile teroriste de anul trecut, așa că suntem îngrijorați că acest fenomen poate să uh, avanseze și mai mult atât în statul respectiv, cât și din punct de vedere al uh, sprijinului venit din exterior. Uh, interdicția de a călători pentru a împiedica apărătorii drepturilor, om, drepturilor omului să participe la o serie de conferințe. Au fost și astfel de incidente anul trecut, mai ales în țări din Asia și din Africa. Iar în Asia, utilizarea sistemului judiciar împotriva apărătorilor drepturilor uh, omului uh, s-au intensificat în uh, Myanmar, Thailanda și în primele 11 luni din anul trecut au, s-au înregistrat mai mult de 60 de atacuri în Vietnam împotriva blogărilor apărători ai drepturilor omului. Și Uh, în China s-a uh, pus și mai mare cenzură asupra ONG-urilor din străinătate. În Orientul Mijlociu și în Africa de Nord, agenții de stat au continuat să fie principala sursă de amenințări față de activiști și, în plus, Uh, față de regulile restricționate, uh, uh, care restricționează ONG-urile. În Egipt, Arabia de Sud se aplică reguli în ceea ce privește blasfemia și în Maroc, de exemplu, s-au înregistrat amenințări foarte serioase, grave împotriva ONG-urilor. Au fost mai multe grupuri care uh, au uh, avut probleme în a-și renoi înregistrarea oficială. Spațiul pentru societatea civilă s-a restrâns în continuare în Angola, Uganda și, bineînțeles, și în Burundi sunt uh, amenințări de la nivel politic și se intervine în independența grupurilor care ar trebui să fie independente. Și menționam cele 156 de, de crime, de omoruri înregistrate anul trecut. 60%, uh, 16% dintre ele au fost înregistrate în Columbia. Uh, aceste uh, omoruri au țintit, unele dintre aceste omoruri au țintit și apărătorii drepturilor de gen. Și în Rusia este incriminat uh, sprijinul uh, acordat apărătorilor drepturilor omului cu șase ani de închisoare și sunt incluse uh, acele societăți, acele organizații care încearcă să sprijine societatea civilă din Rusia. Uh, Tajikistan, în Tajikistan și în alte state din regiune uh, se încearcă controlul din partea Rusiei a persoanelor implicate în apărarea drepturilor omului și în societatea civilă. Sigur că mecanismul de apărare uh, propus de UE este binevenit și ne bucurăm că există și fonduri care să sprijine uh, apărătorii drepturilor omului considerați în situații de risc. Vorbim de un fond de 200-250 de milioane de euro care s-a alocat în 2014. Ne preocupă însă faptul că uh, UE direcționează unele dintre aceste fonduri spre alte domenii tematice uh, și ar trebui să se măsoare mai bine efectivitatea, eficiența uh, utilizării fondurilor pentru a asigura securitatea, siguranța drept, uh, apărătorilor drepturilor omului pentru că aceștia au nevoie și uh, de sprijin politic. Trebuie spus că există o recomandare în acest sens uh, în um, raport și s-a dovedit chiar că uh, sprijinul politic este chiar, e mai important decât sprijinul <laughs> practic. În ceea ce privește num, cifrele acestea alarmante, de incidente. Noi facem apel în acest context la condamnarea automată în UE a oricărei, oricărui făptaș uh, vinovat de omorârea unui apărător a drepturilor omului și în concluziile Consiliului adoptate ieri se face vorbire despre măsurile care să vină în sprijinul apărătorilor drepturilor omului. Este foarte important să se uh, combată toate măsurile de um, cenzură și acum uh, trebuie să se ia măsuri concrete în sensul că trebuie aduși în fața justiției uh, vinovații. Doamna președintă, mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă prezint acum pe doamna Manuela Pic, jurnalistă și profesor la Universitatea San Francisco de Quito. Este activistă în domeniu de mult timp și se implică în diverse situații periculoase, încercând să apere drepturile femeilor, drepturi legate de ecologie și ea ne va explica cum stau lucrurile din punct de vedere academic. antes que nada Frontlines por haberme Mulțumesc foarte mult Mulțumesc și pentru sprijinul de care am beneficiat. Sunt franțuzoică, m-am născut în Franța, la Paris. Acum trăiesc în exil la Berlin, în Germania. Și partenerul meu este un activist uh, pentru uh, drepturile femeilor și am fost uh, prinși de către poliție, am fost loviți, am fost aruncați în închisoare, mi s-a retras viza, deci am devenit la un moment dat uh, imigrant uh, ilegal, am fost uh, aruncată în închisoare um, după ce m-au scos din spital în urma bătăii. Deci, um, până la urmă, um, am fost judecată, dar datorită presiunii internaționale în apărarea mea am fost eliberată din închisoare, dar nu mi s-a acordat o altă viză. Și având în vedere faptul că nu mai aveam viză și guvernul m-a presat să părăsesc țara înainte de a mă Uh, arestat din nou. M-am deplasat în Ecuador, am încercat din nou să solicit acordarea unei vize pentru că acolo aveam familia, acolo aveam un loc de muncă. Până la urmă am pierdut totul. Felul acesta am ajuns în Europa, trăiesc în Europa și încerc să apăr drepturile femeilor de aici, de pe continentul european. Dar ce mi s-a întâmplat mie uh, era previzibil până la urmă și părinții mei când trăiam la Quito au fost uh, abordați de către serviciile secrete, au fost amenințați uh, și de fiecare dată când ne deplasam prin țară eram urmăriți fiecare mișcare a noastră practic era supravegheată și uh, uh, cum spun și părinții erau sub uh, presiunea de a-și determina fica să nu părăsească locuința în afara unui anume interval orar. Deci asta uh, s-a întâmplat în ultimii 5-6 ani în Ecuador. În felul acesta drepturile omului au fost încălcate pentru că uh, situația mea nu este una excepțională. Iar în 2015 până la urmă cenzura și asupra presei s-a exacerbat. Uh, au fost formulate amenințări împotriva jurnaliștilor, au fost închise uh, posturi de radio. Uh, de asemenea, s-a exercitat uh, presiunea asupra uh, presei scrise și caricaturile de asemenea au fost criticate ca fiind inadecvate pentru că erau critice la adresa guvernului. Deci, um, în felul acesta, um, până la urmă, legea presei din 2013 a fost folosită pentru a pedepsi pe jurnaliști și de fiecare dată când um, apar asemenea cazuri de cenzură, de hărțuire și de sancțiuni împotriva mass media, uh, se ajunge uh, la o evoluție Um, în sensul unei uh, media de stat uh, care proliferează în dezavantajul uh, mass media privată. Jurnaliștii chiar au fost aruncați în închisoare, au fost arestați pentru o perioadă până la opt zile, au existat represiuni ale poliției împotriva manifestanților și uh, femei au fost aruncate în închisoare și multe dintre ele au uh, acuzat hărțuire sexuală în timp ce erau uh, închise. Deci uh, violența și împotriva femeilor a proliferat. Și uh, uh faptul că cei care îndrăznesc să protesteze, sunt uh, puși sub acuzare această uh, criminalizare până la urmă a uh, acestui tip de protest în apărarea drepturilor omului de asemenea este un fenomen care s a amplificat și uh, dreptul la liberă asociație este interzisă ca atare guvernul poate oricând să intervină și să formuleze uh, acuze la adresa celor care încearcă să se întrunească. Au existat și act activiști uh, pentru drepturile omului au fost uh, uciși în ultimii ani iar populația indigenă reprezintă în clipa de față 5% din uh, populația țării, dar împotriva uh, lor uh, au existat acțiuni de hărțire mai pronunțată. Bun, de ce acționez în continuare? mulți mi au spus când am ajuns în europa păi, nu e atât de rău în ecuador din moment ce nu ai fost ucisă dar eu cred că trebuie să reacționezi înainte de a fi prea târziu. În Ecuador este însă greu să te opui. Guvernul sancționează orice încercare de a protesta. Există, cum spuneam, preocupări legate de libertatea de expresie. Au existat universități care au fost închise, lumea academică a avut de suferit, jurnaliștii au avut de suferit. Cenzura, cum spuneam, eh, este dramatică, dar mai dramatic este că eh, au existat și victime umane ale eh, acestui tip de comportament al guvernanților și să nu ne trezim prea târziu. Fac apel la opinia publică să reacționeze, să-i protejăm pe cei care încearcă să apere drepturile omului în această țară nu uh, putem să uh, apărăm dreptul internațional doar aici, în interiorul Uniunii Europene. În final uh, vă uh, rog și o rog pe doamna Valenciano să adopte o declarație pentru apărarea libertății uh, presei în Ecuador, pentru apărarea drepturilor omului în Ecuador pentru că Uniunea Europeană a pregătește un acord uh, comercial cu Ecuadorul și cred că este momentul potrivit uh, acum pentru a um, încerca să um, impuneți și uh, respectarea drepturilor omului în această țară. Dacă cineva dorește informații suplimentare, stau la dispoziție. Mulțumesc. Vă puteți baza pe noi fără îndoială. Vom declanșa mecanismele necesare nu, și nu e doar o declarație. Mulțumesc. Dăm acum cuvântul doamnei John Odier. Nu știu dacă veniți din Franța, din Anglia. Șeful secretariatului Protect Defenders, noul mecanism care a fost înființat de Uniunea Europeană și împreună cu echipa sa asigură coordonarea și comunicarea care sunt generate de acest mecanism. Înainte de a lucra în Protect Defenders, a lucrat la Comitetul Internațional al Crucii Roșii, unde a ocupat poziții foarte importante și uh, a participat la zonele de conflict și post-conflict din Africa, Antigua și fosta Uniune Sovietică. Prin urmare, e pot, profilul potrivit nu doar pentru a ocupa poziția pe care o ocupă, ci și pentru a ne vorbi astăzi în subcomitetul nostru. Aveți cuvântul, doamnă Odier. Dear Chair, dear Vice Chairs, dear members of... Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri, dragi colegi. Mă bucur de a avea ocazia să prezint protectdefenders.eu astăzi. Acesta este noul mecanism european creat pentru a proteja uh, drepturile omului. 95% este finanțat de ICNUR și este implementat de un consorțiu de 12 ONG-uri active uh, la nivel mondial în protecția drepturilor omului. Consiliul a fost creat pentru a implementa gestionarea proiectelor. Avem apărători de primă linie, OMCT, Reporter Fără Frontiere și Dafideaș. Secretariatul pe care îl reprezint astăzi își are sediul în Bruxelles și de aici coordonăm activitățile. Proiectul a început în octombrie anul trecut, pe o durată de 3 ani și are o, un buget total de 15 milioane. Proiectul urmărește implementarea de măsuri pe termen scurt, mediu și lung pentru a-i proteja pe apărătorii drepturilor omului și organizațiile care îi apără pe aceștia. Prin apărătorii drepturilor omului ne referim la toate persoanele implicate în apărarea și promovarea drepturilor omului. Nu trebuie să fie angajați a unor ONG-uri înregistrate în domeniul drepturilor omului, pot fi jurnaliști care luptă pentru libertatea de expresie, avocați care acceptă un caz care implică drepturile omului sau un lider uh, comunitar care își apără comunitatea împotriva posibilității de expulzare, de exemplu. Noi identificăm pe apărătorii care se confruntă cu cele mai mari riscuri și datorită instrumentelor de comunicare specifice ne asigurăm că apărătorii sunt conștienți de asistența care li se oferă. Această capacitate uh, crește și datorită faptului că membrii consorțiului care implementează proiectul sunt specializați în domenii concrete, cum ar fi drepturile femeii, comunității LGBT și socioeconomice. În mare parte, proiectul se ocupă de furnizarea de granturi, granturi de urgență, atunci când amenințarea are la bază activitatea apărătorului. Aceste granturi pot acoperi cheltuielile cu avocații, de exemplu. când aceștia ajung în justiție sau cheltuielile medicale dacă au fost uh, asaltați sau cheltuielile dacă, de adăpost dacă respectiva persoană este amenințată sau alte cheltuieli în, care, în, în cazul în care situațiile devin prea periculoase. Ca să vă faceți o idee, în primele patru luni și jumătate ale procentului au fost alocate 95 de granturi de membrii consorțiului pentru peste 200.000 de euro. Principalele țări de origine erau Burundi, Bangladesh, Siria, China, Republica Democrată Congo, China, Pakistan și Federația Rusă. Domeniile de acțiune erau libertate de exprimare, bună guvernare și drepturile femeii. Nevoile de securitate erau localizarea de urgență, sprijin local. În cazul măsurilor de securitate, având în vedere nivelul de amenințare, acești apărători trebuie să, să își schimbe adresa. Într-o țară învecinată, de exemplu, sau mai degrabă în Europa, dacă este nevoie, și ideea este ca instituțiile să îi ajute să-și organizeze șederea, pentru că este un proces destul de costisitor. Asta se poate întâmpla, de exemplu, sub forma unei burse. Există peste 50 de membri activi care au fost implicați în procese de succes de relocare temporară a corn, care, de exemplu, include orașe din Europa care găzduiesc artiști, muzicieni și scritori persecutați, artistrii sempis în țările de jos, care oferă locație temporară în țările de jos, Defend Head, care este o casă de adăpost pentru apărătorii cu drepturile omului care au nevoie de ajutor și se află în nordul Madridului. Această platformă a fost creată de EADHR și acționează la nivel european. Obiectivul nostru este să avem mai mult, cât mai multe oportunități pentru apărătorii drepturilor omului din întregul de pe, întreg, din, de pe întreg globul. Ne ocupăm de diverse țări, cum ar fi Costa Rica, Kenya sau Turcia, ca să numesc câteva dintre ele. Săptămâna trecută am început alocarea primulor granturi de localizare temporară pentru apărători din Thailanda și Bangladesh. Aș vrea să vă spun care sunt principalele provocări cu care ne confruntăm atunci când încercăm să-i ajutăm pe apărătorii drepturilor omului Uh, de exemplu, să obțină o viză pentru a veni în Europa, care poate să fie dificil și uh, apreciem orice sprijin pe care l-am putea primi în acest sens pe viitor. O ultimă componentă în cadrul mecanismului este pentru organizațiile care apără drepturilor omului pentru activități de construire de capacitate, de exemplu, tururi sau formări, advocacy, poziționare, pot, se pot axa pe gestionarea internă, pentru a ajuta organizațiile să rămână deschise sau pot solicita fonduri în mondul, în uh, um, medii unde accesul la fonduri este din ce în ce mai restricționat. Am alocat 10 astfel de granturi în valoare de 80.000 de euro organizațiilor active în domeniul drepturilor omului pentru a-și consolida strategiile de promovare. Avem și formare. Formarea este organizată direct de membrii consorțiului pentru apărători, securitatea fizică și digitală, evaluarea riscului, strategii de protecție, suport psihosocial, pentru cei care lucrează în medii stresante. <clears throat> Și mai avem un aspect, și anume monitorizare și promovare, care poate varia de la o simplă observare, în cazul în care apărătorul respectiv este acționat în justiție, până la documentarea încălcării drepturilor acestuia și monitorizări de colectare de informații. Încercăm să mobilizăm toți factorii implicați pentru a se implica în ceea ce privește apărarea apărătorilor drepturilor omului. Acești apărători sunt din ce în ce mai vizați, sunt hărțuiți, sunt arestați, e nevoie de asistență de urgență și pe termen lung și această asistență este extrem de apreciată. Organizațiile societății civile care se ocupă de implementarea acestui proiect sunt foarte mândri de, mândre de posibilitatea de a pune în acțiune un astfel de mecanism. Știm și suntem recunoscători pentru sprijinul oferit de subcomisia dumneavoastră pe durata elaborării acestui proiect și Așteptăm să, cu nerăbdare să colaborăm cu dumneavoastră în cadrul noului mecanism. Pentru informații suplimentare sau asistență concretă, nu ezitați să ne contactați, există broșuri disponibile la intrarea în sală și vă puteți conecta și la pagina noastră de internet. Pues muchísimas gracias. Eh... Mulțumesc foarte mult. Le spunem colegilor de lângă mine că acesta este un mecanism relativ nou și că ar fi bine să ne informăm ne-ați menționat aici o listă de țări, de persoane care vin din aceste țări și beneficiază de beneficiari, dar presupun că eh, de aici vin cei mai mulți, dar sunt și alte țări, pentru că n-ați menționat nimic din America de Sud, nu? Yes, put on your headphone. Las cifras que ha dado, las cifras que ha... Yes. Eh, ne-aș da niște cifre. Ați menționat niște țări în intervenția dumneavoastră care au beneficiat deja de pe urma mecanismului. Presupun că de aici au venit cei mai mulți uh, apărători, dar sunt și persoane din America de Sud, de exemplu, nu? Există persoane care au beneficiat de acest ajutor care vin din America Latină. Poate că uneori este o idee nouă, dar este important ca delegațiile Uniunii Europene la fața locului să facă publicitate mecanismului până la urmă acolo. Pentru că dacă nu, oamenii riscă să nu știe că așa ceva există. În orice caz, ambasadorii noștri în și șefii de delegații ale Uniunii Europene în țările respective trebuie să facă un efort suplimentar pentru a face publică uh, și publicitatea existenței acestui nou mecanism. Ne puteți spune ceva? Da. Sorry. <laughs> I just mentioned the the main countries. Uh... V-am spus care sunt principalele țări de unde provin apărătorii aceștia care au beneficiat de granturi în primele luni, dar am alocat granturi și apărătorilor din Brazilia, Honduras, Peru. Prin urmare, iată că sunt apărători care beneficiază de serviciile noastre și din America Latină. Bun, mulțumesc. Îi dăm acum cuvântul doamnei Sara Rinaldi, care reprezintă DG DEFCO, pentru a ne spune câteva cuvinte cu privire la crearea acestui mecanism și care sunt necesitățile la fața locului pe care le identifică aceste, acest mecanism. Vă mulțumim pentru prezență, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte, stimați membri ai Parlamentului European, stimați colegi. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație și pentru ocazia pe care mi-o oferiți uh, să vă prezentăm din partea Comisiei programul de acțiune în, ce, în sprijinul apărătorii dreptu, dre, apărătorilor drepturilor omului. În primul rând, uh, ca obiectiv, dorim să sprijinim uh, apărătorii curajoși ai drepturilor omului. Acesta este principalul scop al mecanismului și înainte de a vă spune cum s-a născut acest mecanism, vreau să răspund la întrebarea dumneavoastră uh, delegațiile UE, reprezentanții delegației, uh, delegațiilor au fost uh, informați și încurajați să se coordoneze cu diversele organizații și eventual să semnaleze cazuri dacă există. În ceea ce privește mecanismul în sine, prezentarea lui Joan a fost uh, foarte exhaustivă, a prezentat diversele componente și nu am să mă refer la această parte, eu am să mă refer la geneza proiectului, forma în care a conceput Comisia proiectul, s-a născut deja acum 2 ani. Am avut ideea unui regulament care să sprijine uh, Uh, apărătorii drepturilor omului în uh, situații de urgență în care au nevoie de ajutor și noul regulament include un articol care prevede crearea acestui mecanism. Cum spunea și doamna președinte, avem și un nou plan de acțiune al UE în ceea ce privește democrația și drepturile omului, care face apel la Comisie împreună cu Serviciul pentru Acțiune Externă și statele membre să vină în sprijinul apărătorilor drepturilor omului și să asigure spațiul uh, necesar activităților uh, organizațiilor de societate civilă. Și uh, se consideră o inovație majoră prima punere în aplicare a acestui mecanism, uh, prima rundă de proiecte au fost uh, selectate după un uh, apel la propuneri. S-a selectat un singur proiect și s-a semnat un acord de grant între Comisie și Frontline Defenders pentru uh, suma de 15 milioane de euro și activitățile au început la 1 octombrie 2015. După aceea s-a adoptat protectdefenders.eu. Deci putem să-i spunem mecanism, dar așa se cheamă oficial, protectdefenders.eu. În ceea ce privește rolul comisiei, care este valoarea adăugată pe care o vedem noi prin acest mecanism, în primul rând, este prima și prima dată uh, în care se uh, alocă o sumă atât de mare unui astfel de proiect. Deci, prin simpla alocare a acestei sume de 15 milioane, avem un element de inovație și, uh, de asemenea, modul de a lucra în consorțiu este pentru noi o realizare și o provocare în același timp și specificitatea este că se lucrează în, în mod uh, exclusiv cu organizațiile societății civile, cu acordul guvernelor partenere. Deci uh, scopul nostru este să acționăm prin intermediul societății civile și pentru prima dată, prin acest proiect, se acordă sprijin din partea UE atât pe termen scurt cât și pe termen mediu și lung uh, apărătorilor drepturilor omului. Deci intervenim imediat când aceștia sunt în pericol, dar în același timp îi ajutăm să-și extindă capacitățile ca să devină mai puternici, mai rezistenți la amenințări. de exemplu, prin instruiri în ceea ce privește siguranța. Viitorul uh, mecanismului uh, acoperă și măsurile de relocare, uh, de transfer a apărătorilor drepturilor omului din regiunile de risc Uh, în, într-o altă regiune mai uh, sigură sau uh, eventual în UE, dacă este cazul. Și aș vrea să menționez și faptul că protectdefenders.eu nu este singurul instrument pe care îl avem la dispoziție pentru a sprijini apărătorilor, apărătorii drepturilor omului. Mai sunt și alte programe în derurare. Uh, unul este fondul de urgență pentru apărătorii drepturilor omului aflați în pericol. Se acordă granturi mici până la 10.000 eh, de euro pe o durată de șase luni pentru a ajuta apărătorii să iasă din situația de risc. Deci menținem ceea ce eu numesc fondul de urgență corporativ al UE, Uh, care se aplică în paralel uh, cu mecanismul și este aplicat de reprezentanțele UE și de Serviciul de Acțiune Externă. Deci avem astfel două uh, linii de acțiune și încercăm să ne asigurăm că există o complementaritate între aceste două instrumente și o serie de sinergii. Și bineînțeles, vă aduc aminte că uh, nu este singurul mod în care sprijinim apărătorii drepturilor omului, mai avem și uh, apelurile la propuneri uh, globale uh, în fiecare an. Anul acesta va fi dedicat femeilor uh, apărători ai drepturilor omului și celor care luptă pentru drepturile femeilor. La anul vom avea proiecte care țin de eh, drepturi eh, funciare și, bineînțeles, mai avem și apelurile locale la propuneri, unde există componente ce pot eh, ține de apărătorii drepturilor omului. Deci, Iată că am lansat acest uh, mare proiect, este cel mai mare program, după părerea noastră, din lume care vine în sprijinul apărătorilor drepturilor omului. Mă refer la uh, protectdefenders.eu. Este foarte specializat instrumentul și face parte din reacția UE la criza care afectează apărătorii drepturilor omului. Mulțumesc foarte mult! Pentru a încheia runda noastră în care colectăm informații, foarte scurt, pentru că trebuie să ascultăm și întrebările colegilor, aș, am să-i dau cuvântul lui domnul Garrett O'Brien, care este desk officer, responsabil pentru apărătorii drepturilor omului în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. Și, prin urmare, colaborarea și punctul său de vedere activ în această sarcină de apărător al apărătorilor este una esențială, deși dăm cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Voi încerca să nu vă răpesc foarte mult timp. Doar pentru a vă prezenta punctul meu de vedere față de intervențiile pe care le-am ascultat astăzi, știm ceea ce auzim și noi de la diversele delegații privind deteriorarea situației celor care sunt apărători ale drepturilor omului. Încercăm să colaborăm cu colegii noștri de la DEFCO și vreau să menționez câteva din proiectele noastre pentru anii următori. În ce privește implementarea liniilor directoare, Credem că s-au realizat progrese substanțiale față de situația de uh, acum câțiva ani, pentru că există acum diplomați europeni care se străduiesc să implementeze aceste linii directoare, uh, îi vizitează pe deținuți, uh, încearcă să ia legătura cu autoritățile din uh, țările în care au loc persecuții. Uh, iar uh, uh, în cazuri individuale încercăm să uh, antamăm dialoguri cu țările implicate, există liste cu persoane care se află în detenție și în apărarea cărora încercăm să ne angajăm. Și se, sunt multe situații în care până la urmă reușim să impunem eliberarea uh, celor care au fost încarcerați. Deci cu siguranță avem o contribuție substanțială. În 2015, uh, în noiembrie, am avut un forum al Uniunii Europene eh, cu ONG-urile aici la Bruxelles și uh, au fost reprezentanții ai societăților eh, civile. Am avut și un uh, raportor uh, pe probleme de apărare ale drepturilor omului care au participat la acel eveniment. Există și un nou plan de acțiune în cadrul instrumentului european pentru democrație și drepturile omului și ne asumăm o serie întreagă de angajamente pentru urmărirea implementării reglementărilor europene. Iar conform acțiunilor 31B, uh, um, vom urmări cazurile specifice um, care sunt implicați aparatori ai drepturilor omului, vom documenta uh, cazurile individuale pentru ca după aceea să acționăm mai sistematic în apărarea uh, celor aflați în această situație și uh, accentul nostru se va uh, deplasa spre uh, apărarea uh, acestor persoane care sunt puse sub urmărire în diversele țări pentru că s-au angajat în apărarea drepturilor omului. Vom acționa în cadrul acțiunii 10A prevăzută, avem reuniuni Uh, anuale, chiar cu două săptămâni în urmă la Bruxelles a avut loc uh, o asemenea întâlnire în care au participat și raportorii speciali ONU uh, pe această problemă și eu cred că în continuare vor fi efectuate și formări profesionale ale celor care urmează să implementeze aceste reglementări. În lunile următoare la Consiliul pentru Drepturile Omului de la Geneva va fi uh, adoptată probabil o rezoluție în uh, favoarea celor care sunt apărători ai drepturilor omului. Iar uh, privind acțiunile 9A, aici au fost menționate deja o serie de acțiuni. Există acțiuni uh, și implicarea noastră în obținerea de vize pentru cei uh, care au apărat drepturile omului în uh, țări în care există cenzură și care să poată eventual să părăsească Uh, acele țări. Și uh, au existat programe în anumite țări vis-a-vis -vis de acordarea acestor vize, avem schimburi de vederi. În această temă încercăm să încurajăm și statele membre să elaboreze asemenea programe de acordare de vize. De asemenea, vom încerca să susținem mecanismele regionale și sub egida ONU pentru protejarea organizațiilor care uh, sunt angajate celelalte în apărarea drepturilor omului. De asemenea, vom colabora în încercarea de rezolvare a unor cazuri individuale. Mulțumesc pentru ceea ce faceți. O să dau cuvântul colegilor mei pentru că trebuie să trecem apoi la punctul privind Afganistanul, dar sigur că întâi sunt întrebări. Începem cu domnul Preda. Euh, Mulțumesc foarte mult Mulțumesc și celor care au vorbit în această dimineață, au avut prezoneri. Eu doresc să mă refer la un aspect, la concluzia uh, vizitei pe care am făcut-o săptămâna trecută. Din nefericire, uh, nu uh, ați participat, am vizitat Mexicul și Guatemala. Și trebuie să spunem că am întâlnit acolo un număr mare, cam 50 uh, de reprezentanți uh, în Mexic și tot atâția din Guatemala uh, care sunt angajați în apărarea drepturilor omului. Iar problema pe care am constatat-o la fața locului este legată de mecanismul european de protejare a drepturilor omului și mi s-a pus o întrebare simplă. Știm uh, care sunt uh, inamicii acest uh, demersuri, cei care aruncă pe luptătorii pentru drepturile omului în închisoare, dar am întrebat și cine sunt aliații voștri. Și răspunsul a fost că nu avem aliați. Singurii interlocutori pe care îi avem sunt instituțiile internaționale și în mod special Uniunea Europeană. Uh, Or, în acest context, cred că nu vom putea uh, consolida până la urmă apărarea apărătorilor dacă ei au sentimentul că sunt în război uh, cu lumea întreagă, practic. Și uh, că există practic foarte uh, puține persoane care uh, se, sunt preocupate de problemele lor. Deci, eu cred că Acestea sunt constatările pe care delegațiile noastre le fac și sigur că Parlamentul European este foarte atent față de uh, această situație. Da, pe de altă parte și noi ar trebui să pledăm uh, atunci uh, uh când uh, stabilim un contact cu președintele Guatemalei sau altei țări afectate. Pentru că de aceea, ă, că, pentru că nu o facem, acești oameni au impresia că ă, toți sunt împotriva lor. Deci, eu cred că aceste ONG-uri trebuie să fie încurajate să găsească la nivelul societății aliați, să găsească aliați printre reprezentanții forțelor uh, politice din țara aceea, pentru că uh, ei nu uh, trebuie să aibă impresia că sunt uh, revoluționari și că poartă un război împotriva tuturor. Este uh, până la urmă o uh, falsă mentalitate. Și, bun, uh, au existat și apărători uh, ai acestor persoane care până la urmă la rândul lor au fost uh, aruncați în închisoare fiindcă uh, i-au apărat. Deci, așa cum aperi o persoană care este împotriva unor proiecte economice, ar trebui să găsești aliați și apărători și în uh, situațiile luptătorilor pentru drepturile omului. Deci trebuie să existe din acest punct de vedere o mobilizare, inclusiv a apărătorilor care nu trebuie să acționeze eclectic, selectându-și clienții. Eu cred că este greșit pe de altă parte și când la un moment dat te opui la toate, inclusiv la um, idei uh, care se referă la alte sectoare, la cele economice, de pildă. Avem foarte mulți colegi înscriși pe lista de intervenții, dar nu avem suficient timp ca toată lumea să intervină. Să nu uităm că mai avem și alte puncte. Celorlalți trebuie să le raproșați asta. Bun. O să încerc să vă dau cuvântul. Dacă aveți o întrebare, mai bine faceți-o repede pentru a putea să-i lăsați și pe restul colegilor să intervină. Dacă nu, va trebui să vă întrerup. Doamna Gomez. I'd like uh, to thank... Aș vrea să mulțumesc celor care au făcut prezentări aici și în mod special doresc să mulțumesc doamnei Pic pentru prezentarea optimistă, pozitivă, pentru că cred că uh, este important să ascultăm și pe cineva care a trecut prin experiența pe care ea a cunoscut-o și care uh, îți vorbește despre uh, această situație de violare a drepturilor omului, dar trebuie să putem și noi să le demonstrăm solidaritatea și să stimulăm uh, activitatea și angajamentul de tipul uh, uh celui uh, pe care doamna Pic îl demonstrează. Știu că este uh, foarte uh, greu să operezi în acest domeniu, știu că uh, și acțiunea uh, delegațiilor uh, noastre trebuie să fie intensificată pentru a implementa liniile directoare, dar este vorba nu doar de delegațiile uh, Serviciului de Acțiune Externă, dar și de diplomații din statele membre, pentru că în felul acesta se poate acționa stimulativ și eu am asistat la procese împotriva apărătorilor uh, drepturilor omului și uh, știu cât de important este ca acești oameni să fie susținuți. Și dacă delegațiile Serviciului de Acțiune Externă ar fi mai active, cred că, până la urmă, uh, mai mulți oameni s-ar simți încurajați să acționeze în apărarea drepturilor omului. Eu am cunoscut și multe cazuri pozitive în Angola, de pildă. Implicarea delegației a reușit să determine o schimbare esențială în mobilizarea ambasadelor pentru a susține drepturile omului. Dar în Etiopia, de pildă, mai degrabă situația opusă este o realitate. Deci, va trebui să fim mult uh, mai consecvenți. Mulțumim, domnul Tocheș. Kedves elnök asszony! Mulțumesc foarte mult! Stimați oaspeți, doamnelor și domnilor! Mă bucur să pot constata că Uniunea Europeană ia atât de în serios cazul apărătorilor drepturilor omului pe care, într-adevăr, trebuie să îi susținem. Și iată că ne-am întâlnit pentru a discuta în condiții de calm și de pace aceste probleme Uh, chiar dacă în clipa de față uh, viața multor oameni este uh, amenințată. În România lui Ceaușescu eu am avut experiențe dramatice în acest domeniu și ambasada americană m-a susținut și m-a ajutat și practic mi-a salvat viața în anii 1988-89 prezența statelor membre prin ambasadele lor uh, poate fi uh, semnificativă, foarte importantă, în China, de pildă. Dar uh, nu trebuie ca interesele economice, până la urmă, să prevaleze asupra apărării drepturilor omului și în statele comuniste drepturile omului au fost încălcate. Deci trebuie sigur să ne întrebăm cum am putea îmbunătăți situația din Corea de Nord, care este practic izolată față de restul lumii. Cunoaștem și acolo apărători ai drepturilor omului, dar nu putem să contactăm și să intervenim în niciun fel pur și simplu pentru că nu există legături. Dar trebuie să facem eforturi mai mari pentru a identifica uh, cât mai multe persoane care sunt angajate în apărarea drepturilor omului și a căror viață în clipa de față uh, este uh, periclitată. Eu am avut posibilitatea în anii comunismului să, să păstrez o legătură cu lumea exterioară prin intermediul bisericii, de pildă. Și da, ă, sigur că și ă, atunci ă, am fost urmărite către serviciile secrete. Prezența securității se făcea simțită pretutindeni. Aș vrea să să o felicit pe doamna Pic pentru curajul de care a dat dovadă, pentru că fără curaj oamenii ar deveni prizonieri ai sistemului. Mulțumesc, domnule Tăgăș. Eu Domnul Sis, mulțumesc. Vreau și eu să vă mulțumesc uh, pentru prezentările impresionante, mai ales cea a doamnei Pic. Știm aici în Parlamentul European Chiar în comisia noastră știm bine ce se întâmplă în lume și în America. Și e adevărat că oamenii câteodată au uh, o imagine greșită despre regimurile care există și care afectează indivizii. Regimurile totalitare intervin în viața cotidiană a activiștilor și nedreptățile pe care le-ați uh, descris uh, în Venezuela este o situație identică. De aceea spun că este foarte important să atragem atenția asupra acestor lucruri extrema stângă aici în Europa reprezenta uh, regimuri care în Venezuela sunt uh, modele de democrație. Dar care pun sub semnul întrebării exact valorile democrației și drepturile omului. Eu sunt pregătit să fac tot ce pot eu să vă ușurez munca și să vă ajut. Noi în Europa mai avem de făcut multe lucruri. Mulțumesc! Thank you, Chair. Domnule Ostrevicius, mulțumesc, doamnă președinte apreciez această reuniune, nu doar pentru schimbul de vederi sau schimbul de informații. Vă rog să considerați că venim și noi în sprijinul activităților pe care le întreprindeți. Vrem să vă încurajăm și știm că este uneori uh, greu, dificil. Ar trebui să facem tot posibilul să lansăm un apel către Comisia Europeană și către Serviciul de Acțiune Externă să-și extindă toate uh, măsurile de sprijin politic și financiar pentru a uni și a sprijini apărătorii drepturilor omului din întreaga lume. Întrebarea mea pentru cei din prezidiu. Atâta timp cât apărătorii drepturilor omului rămân individualizați, rămân uh, câteva personalități împotriva um, puterilor opresive. De fapt, ei sunt puțini indivizi care se opun și cum estimați dumneavoastră în acest caz uh, impactul asupra societăților pe care ei încearcă să le uh, protejeze și numele cărora vorbesc? există tendința de a se recepta mesajele acestea, informațiile care încearcă să se disemineze pentru a vă apăra pe dumneavoastră în anumite state. Procesele acestea dau semne pozitive și în ce măsură vă putem ajuta noi? Pentru că aceasta este chestiunea majoră, să nu uh, Uh, rămâneți așa niște voci uh, individualizate în întuneric. Doamna Lockwiller. Mulțumesc, doamna președintă. Eu am să încep prin a îmi exprima felicitările pentru UE pentru că a pus la punct acest mecanism. Este adevărat că este nevoie de sprijin pentru apărătorii drepturilor omului și nu doar uh, în activitatea noastră. Ci, uh, vedem că se îmbunătățește situația drepturilor omului în anumite state. Și atunci aș întreba Comisia dacă există suficient sprijin politic pentru acei uh, apărători care încearcă să pună la punct cooperări transnaționale, pentru că se vorbea și despre necesitatea de a include nevoile și așteptările apărătorilor drepturilor omului în dezbaterile legate de chestiuni economice și politice și dacă vedem situațiile din Azerbaijan, din Egipt, din, vedem că sunt cazuri în care UE nu îi sprijină pe apărătorii drepturilor omului. Și vreau să vă întreb de ce ezitați la nivel internațional. Și mai am o întrebare. Se vorbea de consorțiul ONG-urilor uh, care aplică noul mecanism și EIDHR cum, uh, ce criterii ați aplicat și există experiențe în ceea ce privește posibilitățile de relocare, relocare unde vor apărătorii drepturilor omului să meargă și în, m-ar interesa și ce se face pentru activiștii din domeniul sindical și pentru cei care um, divulgă anumite informații. Uneori organizațiile non-guvernamentale se plâng că nu au acces uh, și avem exemplul Egiptului, nu au acces la reprezentare în statele membre. Nu se bucură de monitorizare, nu au observatori în cazul în care se desfășoară un proces în instanță. Și vreau să vă întreb dacă nu puteți să-i apărați pe aceștia? Domnul Lockbiller, ați pus așa de multe întrebări că avem nevoie de o întreagă sesiune pentru a le da răspunsuri. Doamna Post. Ja, No. <laughs> to follow up on what Barbara... Bine, să continui cu ce spune doamna Lockbiller. Nu, nu, nu, nu. Deci nu avem timp, spune doamna președinte. Nu există un uh, acord de care să aibă nevoie uh, Serviciul de Acțiune Externă din partea statelor membre. Det är om eh, frivilligorganisationer uttrycker i vissa stater în ceea ce privește organizațiile care sunt supuse la presiuni și uh, lipsa de contacte, pentru că există o lipsă de încredere. Noi prin contactele noastre guvernamentale putem să numim persoanele din uh, dintre apărătorii drepturilor omului pe care, persoanele pe care le-am întâlnit chiar noi, dar este un lucru periculos. Trebuie să ne gândim la aceste amenințări directe, la riscurile directe care există. Iar în privința protectdefenders.org EU și acest mecanism, aș vrea să întreb uh, în legătură cu această sumă de 5 milioane acordată pentru apărarea drepturilor femeilor, dar nu înțeleg cine poate să acceseze aceste fonduri, cine le poate utiliza și cum cooperează Protect Defenders cu Ministerele de Afaceri Externe. Și multe mulțumiri pentru prezentarea plină de informații utile și de încurajări. Trebuie să spun că și eu activez uh, în acest domeniu și ca și politician mă simt uh, totuși amenințată. Mulțumesc, doamna Jimenez de Servo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc pentru prezență invitațiilor noștri. Cunosc destul de bine lucrurile din Venezuela, pentru că am participat la misiunea de observare a alegerilor. Cunosc și situația din Mexic. Tocmai am fost în Mexic cu domnul Preda în cadrul unei reuniuni pentru drepturile omului. Și aș vrea să vă spun că există multe proiecte, cel puțin cu Mexicul, există multe proiecte de cooperare, peste 600 de proiecte și 10%, să spunem, sunt dedicate sprijinului pentru uh, Uh, orașele care se confruntă cu un număr mare de probleme și asta este intermediată de mm, biroul Uniunii Europene acolo. Sunt de acord cu cele spuse de colegii mei. Parlamentul trebuie să aibă o voce puternică. Delegațiile sunt foarte importante Diplomația parlamentară e foarte importantă și nu doar când mergem acolo. Noi primim și oameni aici, de exemplu eu în biroul nostru și aici sunt de acord cu domnul Preda. Vorbesc despre Mexic aici, nu vorbesc despre alte situații în care statul nu vrea să primească nimic, nici nu primește nici pe noi și ușile sunt perfect închise. Eu vorbesc de țările unde ușile nu sunt închise, unde uh, am avut ocazia să intrăm, să ne discutăm cu ONG-urile și așa mai departe. Este important să nu se facă această separare, pentru că nu există niciun punct de întâlnire, nu este constructiv, totul este, dacă totul este negativ, dacă există legi, spunem că nu sunt bune, eu cred că ar trebui să fim puțin diferit. La această țară mă refer, nu la altele, pentru că nu știu cum stau acolo, dar aici putem găsi un punct de întâlnire și la asta trebuie să lucrăm. Ca să nu fim criticați că noi sprijinim ONG-urile. Noi căutăm un punct de întâlnire și aș vrea să spun că există un lucru cu care nu sunt de acord și anume că apărarea cetățenilor că una dintre tacticile cele mai des folosite pentru a comunica cu societatea civilă care deocamdată încearcă să se confrunte cu combaterea terorismului acest lucru se poate întâmpla în anumite cazuri din Africa sau în alte cazuri, dar nu cred că putem generaliza la acest nivel. Apărarea cetățenilor este obligația noastră și nu cred că așa stau lucrurile în toate țările și să nu generalizăm întâlnirea cu societatea civilă. La ce societate civilă vă referiți? Eu cunosc cazuri care au venit și în acest parlament unde există teroriști care vin în țări, cum ar fi Spania, și se plâng că le-au fost încălcate drepturile omului. Dar nu este adevărat, pentru că Spania nu încalcă drepturile omului și dacă nu suntem bine informați, poate ajunge la astfel de situații. Domnul Gin. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că Opinia generală este că situația apărătorilor drepturilor omului s-a înrăutățit pentru o serie de motive. Există o criză economică, încă nu a dispărut criza și ea afectează multe state unde se încalcă drepturile omului. Asta în primul rând. În al doilea rând, sunt tot mai multe conflicte în mai multe locuri din lume și în al treilea rând, mă întreb dacă lupta împotriva terorii a avut un efect uh, în ceea ce privește apărătorii drepturilor omului, adică nu cumva este utilizată ca un pretext în statele învecinate nouă uh, pentru a pune eticheta de agenți străini pe uh, fruntea uh, organizațiilor non-guvernamentale, ceea ce este vital pentru apărătorii drepturilor omului este libertatea, mai ales în cazul în care oamenii sunt sub regimuri autoritare, foarte stricte. Iar instrumentul european IDHR este un instrument important, numai că este lent, e nevoie de timp pentru a-l aplica și apărătorii nu au întotdeauna timp la dispoziție, câteodată au nevoie de ajutor extrem de repede, pentru că altfel își pierd locul de muncă, nu mai au din ce trăi și situația lor devine o tragedie personală și familială. Așa că eu aș vrea să vă întreb dacă instrumentul european pentru democrație și drepturile omului ajută să oferiți o asistență mai rapidă pentru apărătorii drepturilor omului care au nevoie de ea. Mulțumesc. Bueno, pues esto es un parlament. Bun. Suntem în Parlament, prin urmare e normal să se prelungească timpul de intervenții. Însă avem și alți invitați, avem alte subiecte pentru această dimineață, așa că o să vă dau la dispoziție în total aproximativ 12 minute um, pentru a răspunde. Nu trebuie să răspundă toată lumea, reprezentanții organizațiilor care apără apărătorii drepturilor omului, doamna Pic, sunteți aici și ar fi bine ca dumneavoastră să hotărâți uh, care dintre dumneavoastră poate răspunde întrebărilor specifice care s-au pus cu privire la acest mecanism și la intervenția Uniunii Europene. Așa că eu cred că doamna Pic ar trebui să aibă în primul rând cuvântul, dar scurt vă rog. Uh, sunt sigură că veți putea să aveți o intervenție concisă. Aș vrea să îi răspund domnului Preda la întrebare, însă în Ecuator, apărătorii drepturilor omului se axează pe jurnaliști, comunitatea LGBT, femei, indieni. Ă, indienii sunt un pic sexy, jurnaliștii rasiști, dar lucrăm cu toții împreună și lucrăm împreună și cu oamenii din Guatemala. Bun, dar trecem peste asta. Consulatul francez nu m-a ajutat de două ori. În primul rând, când poliția a venit la mine acasă, mi-au spus, a, sunteți jurnaliști, ce, ce păcat, face parte din riscurile meseriei dumneavoastră și nu m-au ajutat atunci și nici a doua oară când eram în proces pentru că aveam dublă cetățenie. În ceea ce privește deteriorarea situației, o să vă dau un exemplu. Prantenerul meu a fost uh, acționat în justiție pentru sabotaj și terorism și ultima dată când a ajuns în închisoare a fost pentru terorism altruistic. Așa scrie în, uh, în document, pentru că apăra uh, drepturile la apă, gest altruist, dar terorism pentru că era împotriva statului. Și acest lucru s-a constatat de mai multe ori. Tineri care se întâlnesc să discute chestiuni de mediu sunt închiși un an fără proces și singura acuzație a fost terorism comunism pentru că avea o carte cu Che Guevara, un guvern uh, de stânga, ca să răspund intervențiilor dumneavoastră. În cazul guvernelor, ca cel din Ecuador, problema este că stânga este cea care îi atacă pe apărătorii drepturilor omului, care sunt și ei de stânga, deci este foarte dificil să arăți lumii ce se întâmplă. Și ca să închei, impactul asupra societății este foarte important. E mai ușor să ajuți oameni să implementeze democrația în țările lor decât să o faci în locul lor. Dacă îi aperi pe apărătorii drepturilor omului, societatea civilă continuă să discute, să dezbată și democrația rămâne valabilă, atâta vreme cât putem vorbi. Deci efectul este imediat. Mulțumesc, domnul Roca. Nu doar Ecuador este în această situație. Se vorbește despre Kenya și despre Etiopia, dar afectează toate regiunile, Egiptul, Golful, Orientul Mijlociu, Europa, evident. Definiția apărătorilor drepturilor omului este uh, persoana care acționează în mod pacifist. Așa este și acest mecanism. Dacă este violență implicată, este în afară definiției declarației ONU dar este folosit ca pretext pentru a-i viza pe apărătorii drepturilor omului și a fost recunoscută ca unul dintre factorii motori. S-a pus o întrebare referitoare la relocare și unde vor să meargă în Europa sau în alte țări. Există o publicație pe care o avem în acest sens Aici îi sprijinim și pe apărătorii din linia a doua. 52% doresc să rămână în țara lor, 36% în țări învecinate, deci în regiune, și doar 12% din total vor fi în afara regiunilor. Cineva din Angola, de exemplu, poate merge în Brazilia și alții care vin în Europa. Deci există un procent mic. În ceea ce privește vizele, E puțin problematic, dar aș vrea să vă spun că toate relocările pe care le sprijinim anual, 70% dintre apărătorii drepturilor omului se întorc de unde au venit după 3 luni, pentru că situația e suficient de sigură pentru a face acest lucru. Și peste 20% își extind temporar șederea la 6 luni pentru o bursă sau așa ceva și doar 4% solicita azil în țara în care se află. Și asta nu este neapărat uh, Europa, pot fi și alte regiuni. Deci cifrele sunt foarte reduse și spun alta, asta pentru că știm că e o chestiune foarte sensibilă aceasta vizelor. criterii pentru a hotărâ cum acordăm sprijinul. Noi continuăm să adoptăm criterii pe măsură ce uh, implementăm elemente ale consiliului, dar ne avem în vedere nivelul riscului, seriozitatea, impactul. Putem verifica faptul că persina, persoana respectivă este un apărător legitim al drepturilor omului și mm, se confruntă cu riscul, încercăm să vedem ce putem face. Rețelele de solidaritate. Există imagini complexe aici, există rețele de solidaritate foarte puternice Ați menționat solidaritatea aceasta transectorială în ecuatorial, dar există și între țări la nivel regional. America Latină este un bun exemplu și alte. De exemplu, în Africa, fiecare subregiune are o rețea de apărare a drepturilor omului și să folosește solidaritatea pentru apărarea drepturilor omului în acele țări. E adevărat că una dintre strategii este să fie izolați, stigmatizați, și exact asta se folosesc, pentru asta se folosesc campaniile de defăimare, să submineze sprijinul de care acești oameni se bucură în comunitate. Și cred că a mai existat un alt comentariu. Da. Garth Brian, Mulțumim pentru explicarea sprijinului SAE. Fără îndoială trebuie să subliniem importanța acestor structuri pentru că să dai bani e ușor. E necesar, dar e partea ușoară. Sprijinul politic este partea mai dificilă și de aceea mm, apreciem și încurajăm SAE să continue să facă ceea ce a făcut. S-au înregistrat mari progrese de când au fost adoptate orientările uh, și există și chestiunea unor duble standarde, țări în care UE nu are o poziție fermă pentru că, de exemplu, există interese economice și, în acest sens, fără îndoială, sub comisia dumneavoastră joacă un rol important. Mulțumim comisiei uh, dumneavoastră pentru organizarea acestei audieri. Condamnarea uciderilor este importantă. 156 de oameni sunt omorâți în fiecare an număr în creștere doar pentru că apără drepturile altor oameni. E important să luptăm împotriva impunității și să avem poziție fermă ori de câte ori așa ceva se întâmplă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum în încheiere doamna Rinaldica pentru concluzii. Mulțumesc, o să încerc să răspund repede diferitelor întrebări. În primul rând, cum am selectat consorțiul de 12 ONG-uri. S-au reunit aceste ONG-uri, ele, pentru acest proiect și le-am selectat în în conformitate cu criteriile stabilite, capacitatea profesională, capacitatea de a implementa astfel de programe și componentele conexe și prezența pe plan local. Pentru că există rețele naționale printre aceste ONG-uri care oferă o prezență locală solidă. În ceea ce privește definiția pe care o putem sprijini pentru apărătorii drepturilor omului, noi implementăm definiția apărătorilor drepturilor omului dată de Națiunile Unite, care este una destul de generoasă, deci cred că pot fi incluse și categoriile menționate de dumneavoastră. Ați întrebat dacă mecanismul funcționează și în UE. Nu funcționează pentru cetățenii europeni, pentru că este finanțată de EIDHR, care este un instrument de acțiune externă. Dar sigur că putem reloca cetățeni non-UE în cadrul Europei datorită acestui program cu limita impusă de vizele UE, dar ținta noastră sau noi vizăm apărătorii drepturilor omului care nu sunt cetățeni UE. Vom lansa o nouă cerere de propuneri înainte de vară cu accent pus pe cei care apără drepturile femeii sau pe apărători drepturilor omului care sprijină drepturile uh, femeii. Nu vă pot spune care sunt toate criteriile, dar uh, ca de fiecare dată, uh, prin această cerere globală de oferte, vizăm proiecte cu prezență solidă locală. Organizații ale societății civile internaționale și europene pot aplica, sigur, pot să se înscrie, dar încurajăm mai ales cele prezente pe plan local. Avem uh, zone închise, cum ar fi Corea de Nord, avem programe care vizează aceste țări închise, unde sigur nu putem lansa cerel de properă și încercăm acolo să sprijinim totuși proiecte pentru apărătorii drepturilor omului sau alte tipuri de proiecte. E dificil, dar avem și acest instrument. Lucrăm îndeaproape și cu structura europeană pentru democrație, Fondul European pentru Democrație, există și alte instituții și mm, instrumente, prin urmare avem o strânsă cooperare cu aceștia și în ceea ce privește aliați la nivelul societății, sigur, mecanismele și fondurile de urgență sunt mecanisme proactive împotriva amenințărilor, dar trebuie să fim activi și să ne asigurăm că aceste amenințări nu mai există. Prin urmare, putem sprijini instituțiile care apără drepturile omului când acestea există, să le ajutăm să-și consolideze capacitatea, ombudsmanul, când acesta există și, în general, prin integrarea drepturilor omului în toate proiectele noastre economice, de exemplu, și așa mai departe. Nu vrem să ne opunem proiectelor economice, dar vrem să ne asigurăm că respectă drepturile și se asigură că regulile sunt implementate prin realizarea lor. Acesta nu este finele dezbaterii, spune doamna președintă. Știu că n-am avut suficient timp să intrăm în detalii pentru că avem aici și reprezentantul Serviciului de Acțiune Externă, dar eu cred că ar trebui să avem o reuniune cu cei care în comisie și în SAE lucrează pentru a apăra apărătorii drepturilor omului. Deci putem avea o continuare a acestei dezbateri cu altă ocazie. Mi s-a părut că e important să, ar fi important să vorbească persoanele care de regulă nu sunt în Bruxelles de obicei. Cu restul ne mai întâlnim, putem discuta îmi pare rău că nu pot da cuvântul celorlalți doi intervenienți, dar suntem foarte în întârziere față de ordinea de zi. E un subiect pasionant, știam că ne va lua mult timp să-l parcurgem. Mulțumesc și bazați-vă pe noi în toate situațiile cu, în care vă confruntați. Bun, mulțumesc și acum trecem la punctul 2. Bueno, vamos fatal de tiempo. Bun, e dezastroasă situația cu timpul, așa că haideți, domnul Preda, vă rog. Haideți să începem pentru că suntem cu mult în întârziere și după aceea o să spuneți că sunt prea dură. Bueno, eh, en realidad yo voy inmediatamente. O să-i dau cuvântul direct domnului Austrevicius, care este președintele delegației pentru relația cu Afganistan, cu care am organizat acest schimb de punct de vedere. Afganistanul se află în momentul de față la un moment de răscruce, să spunem, este foarte important să analizăm situația de acolo pentru a ști cum putem să ajutăm ca țara aceasta să nu cadă uh, total în propastia lipsei de securitate. Avem mai mulți invitați în această dimineață alături de noi. Mai avem o colegă ce urmează să ni se alăture, ni se va alătura. Am să-i dau prin urmare cuvântul direct domnului Austreviciu să facă prezentarea și să ne uh, structureze oarecum discuția. Madam Chair, distinguished guests, colleagues, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, în numele delegației relațiilor cu Afganistanul, vă salut la acest schimb de opinii uh, privind situația din Afganistan. Apreciez uh, faptul că avem această întâlnire în colaborare cu delegația Afganistanului și salut în mod special pe oaspeții noștri uh, ca și pe reprezentanții ambasadei Afganistanului la Uniunea Europeană aici la Bruxelles și toți ne vor prezenta situația la fața locului. Mulțumesc pentru că ați venit și v-ați alăturat nouă în acest schimb de vedere. Uniunea Europeană în iunie 2014 în Consiliul de Afaceri Externe s-a stabilit o nouă strategie privind Afganistanul până în anul 2016 și va exista uh, o atenție deosebită pentru promovarea păcii și stabilității, uh, consolidării democrației în Afganistan, încurajării dezvoltării economice și pe plan uman uh, respectului drepturilor omului și mai ales a drepturilor femeilor în Afganistan. Asta dovedește că noi respectăm uh, drepturile omului uh, uh, ca fiind o prioritate pentru redresarea Afganistanului. În 26 noiembrie anul trecut, Uniunea Europeană și-a exprimat preocuparea privind deteriorarea situației, inclusiv în domeniul drepturilor omului în Afganistan și mai ales în ce privește situația femeilor, dar și a minorităților etnice și religioase din Afganistan. În acest context, Parlamentul a solicitat eliminarea violenței împotriva femeilor și a amintit că există acea lege privind eliminarea violenței dreptate împotriva femeilor. Ne propunem să se acorde acorde o mai mare atenție protejării uh, celor care sunt angajați în apărarea drepturilor omului. Este uh, plăcerea uh, mea acum să vă prezint vorbitorii invitați la sesiunea de astăzi. Înainte de toate, doamna Huma Said, care a lucrat în cadrul unor organizații pentru apărarea drepturilor omului din Afganistan, ca și în cadrul PNUD, pentru Afganistan. Uh, a acționat uh, pentru uh, apărarea drepturilor socioeconomice și împotriva crimelor care au existat în Afganistan vis-a-vis -vis de apărătorii drepturilor omului. A lucrat la în alta școală de studii economice din Londra, de asemenea, a are studii uh, politice, a publicat o serie întreagă de articole referitoare la experiența dobândită în Afganistan. Cea de-a doua vorbitoare va fi doamna Maia Pastachia, cercetătoare uh, și colaboratoare a Amnesty International. Doamnă președintă, Aș ruga uh, pe prima vorbitoare uh, uh, să ni se adreseze. Ladies and gentlemen, Doamnelor și domnilor, bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Analizând un fenomen complex care este legat de situația femeilor din Afganistan, este o sarcină dificilă, mai ales într-un timp scurt. Este o mare provocare pentru că acum peisajul nu mai este deschițat în alb-negru sau în uh, albastru, uh, practic datorită uh, regimului talibanilor instaurat în această zonă. În ultimii 15 ani uh, uh, au uh, apărut noi parametri, dar continuă să existe probleme serioase și doresc să vi le prezint conform experienței mele. Dacă uh, Încercăm să ne informăm pe internet privind situația femeilor din Afganistan. Vom uh, afla că există femei care au fost mutilate, care au fost incendiate uh, și știm că există probleme în uh, această comunitate, inclusiv în ce privește uh, căsătorii forțate, sinucideri, mutilarea femeilor de către bărbați. În 2013 au fost documentate 4154 de cazuri de violență împotriva femeilor în, doar în prima jumătate a anului. Deci situația femeilor în această țară s-a înrăutățit, mai ales în perioada în care președintele eh, Karzai a făcut o declarație privind situația um, minorităților religioase. Femeile și tinerele care au um, scăpat de violența uh, în familie nu au mai fost uh, aruncate în închisoare, dar au fost eh, până la urmă recunoscute ca fiind victime. Totuși au existat situații ca cea al eh, Farcundei, care a fost eh, până la urmă incendiată, fiind acuzată că a ars Uh, Coranul și această crimă a avut loc în centrul Kabulului. A fost uh, o situație șocantă care a uh, stârnit numeroase reacții asupra cărora voi reveni mai târziu. Deci, discutăm situația femeilor uh, din Afganistan uh, din uh, două perspective, analizând situația la fața locului, dar și analizând diversele norme care există, pentru că există în clipa de față um, o serie întreagă de acte normative care încearcă să reglementeze situația femeilor la fața locului, inclusiv uh, strategii, un plan de acțiune în favoarea femeilor din Afganistan. Aceste documente uh, vorbesc despre participarea activă a femeilor în viața economică, socială și politică. Dar la fața locului, de fapt, uh, ne confruntăm cu corupție, cu um, acu abuze uh, nedrepte la adresa femeilor, drepturile lor fundamentale sunt încălcate și uh, voi uh, face trimitere la o serie întreagă de situații de genul acesta, inclusiv în ce privește accesul la justiție al femeilor, pentru că există un index al inegalităților de gen care a fost uh, realizat în anul 2015 și aici este vorba despre mai multe dimensiuni care au fost analizate. Uh, sănătatea reproductivă um, și mortalitatea maternă, inclusiv um, la nivelul adolescentelor, inegalități economice în ce privește participarea femeilor um, la piața muncii. În Afganistan, mortalitatea maternă este de 400 uh, de femei la 100 uh, de mii de asemenea, există probleme eh, la tinerele între 15 și 19 ani, pentru că aici rata nașterilor a fost de 86 în raport cu 1000 de tinere. Există eh, de asemenea un eh, nivel ridicat de interdicție la procesul de educație pentru femei Vă rog să țineți seama de faptul că uh, cifrele pe care vi le-am prezentat um, reflectă uh, de asemenea inegalități între zona rurală și zona urbană. Trebuie să revenim la cazul doamnei Farcunda, pentru că, uh, de fapt, um, ea um, a, fost achitată um, în urma apelului de um, acuza care i s-a adus și uh, totuși uh, până la urmă a uh, devenit o victimă a violenței. Sistemul judiciar este unul din sistemele cele mai corupte ale statului și Ehm, este necesară includerea femeilor în acest sistem, inclusiv prin participarea lor la luarea de decizii. În anul 2010, doar 5% din cei 2203 judecători erau femei. Doar 35 din cei 546 de uh, procurori au fost femei nu au existat femei în uh, Consiliul Suprem, uh, care este format din nouă membri. Deci, uh, în, o mie, în anul analizat, 2011, au existat doar 1200 de femei în cadrul forțelor de poliție. Deci există uh, o oprimare a femeilor, dar acolo unde există oprimare, există și rezistență. Și eu cred că în ultimii ani, într-un fel, femeile din Afganistan s-au trezit sau cel puțin există un potențial în acest sens și asta se reflectă și în uh, prezența lor uh, la nivelul societății civile. Uh, numărul uh, fetelor care merg la școală a crescut, dar uh, de fapt asta uh, nu demonstrează de fapt situația multor femei care au încercat să se implice și nu au avut posibilitatea să facă. Eu sunt în continuare implicată în activitatea unor societăți și organizații civile. În perioada 2010-2014 au existat o serie întreagă de proiecte care au analizat situația femeilor din Afganistan. A existat de asemenea un studiu care s-a concentrat uh, pe uh, percepția uh, femeilor vis-a-vis de uh, bărbați și au fost analizate un caz, un număr de 9000 de bărbați și femei în relația lor cotidiană dacă dorim să analizăm schimbarea uh, petrecută în situația femeilor, trebuie să ne concentrăm pe multe aspecte. Trebuie să existe o încurajare a implicărilor în uh, diverse proiecte. Trebuie să pregătim corespunzător fetele tinere și femeile uh, ele trebuie să învețe să colaboreze cu bărbații, uh, inclusiv cu autoritățile religioase. Emanciparea femeilor nu poate fi posibilă fără o schimbare de mentalitate în mintea bărbaților, pentru că este uh, o situație patriarhală specifică în Afganistan. Iar ca răspuns la uciderea uh, Farkhundei, trebuie să vedem că în istoria acestei țări s-a produs o schimbare. Femeile din Afganistan până la urmă au încălcat un tabu încercând să apere și să protesteze în legătură cu cazul Farcundei. Există uh, în clipa de față o uh, actriță în Afganistan, Lina Alam, care este implicată în apărarea drepturilor femeilor. Există deci o rezistență care se face simțită și care merită să fie încurajată. Vă mulțumesc, iar acum vă voi prezenta uh, un uh, scurt uh, uh, video uh, care reprezintă scena pe care v am invocat o.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 Just quickly to clarify that this... Rapid, ca să vă lămurez că nu era scena autentică, ci era scena din filmul care se referea la acest incident uh, oribil. Și, deci, aceasta a fost punerea în scenă a momentului și cântecul este Uh, cântecul faimos uh, italian. Dar filmul pot să vă spun că a fost făcut de un artist afgan. Mulțumim pentru prezentare și pentru scurta secvență video. Acum avem o serie de întrebări din uh, sală. Cine dorește să înceapă? Aș vrea să vă mulțumesc pentru prezentare. Și vreau să mulțumesc Comisiei pentru faptul că ne permite să avem această discuție cu dumneavoastră și să ne axăm în mod specific pe drepturile femeilor din Afganistan, pentru că cred că e un subiect care a fost neglijat multă vreme. Avem uh, un expert uh, trimis de Parlamentul nostru uh, ca să ajute la stabilirea unei comisii în Parlamentul afgan care să se ocupe de drepturile femeilor și uh, mai există și proiectul ERAT, spitalul uh, ridicat cu fonduri franceze pentru femeile din Afganistan, pentru acele femei care au încercat să se sinucidă ca să scape din uh, uh, căsătorii, uh, din căsnicii forțate. Poșcăriile din uh, Afganistan sunt, erau pline de femei care nu că ar fi comis vreo crimă, ci pur și simplu erau încarcerate uh, la cererea soților lor sau din pricina unor um, autorități corupte. Și bineînțeles că acest lucru ne arată destul de clar ce societate se construiește sau nu se construiește în Afganistan. Este cu atât mai îmbucurător că există exemple pozitive și uh, vedem că s-a schimbat situația în ultimii ani și chiar este nevoie de sprijin pentru femeile din Afganistan și pentru drepturile femeilor și omului în general. Problema este pusă de sistemul politic, care se bazează foarte mult pe sistemul corupt, uh, inclusiv cel judiciar, polițienesc, Uh, autoritățile nefiind competente, ci doar corupte. Și se pare că controlul talibanilor este mai puternic decât niciodată. Avem informații despre copii care sunt uh, recrutați de talibani pentru a comite acte de violență. Cum înțelegeți dumneavoastră aceste evoluții și ce putem să facem noi ca să acționăm eficient în sprijinul uh, femeilor care luptă pentru drepturile lor de bază în Afganistan. Mulțumesc, Ana. Da, da. Președinte, aștept. Vă rog să răspundeți la întrebare. Invitata, mulțumesc pentru remarce și pentru întrebare. Sunt probleme în Afganistan în ceea ce privește recrutarea copiilor de către talibani sau situația femeilor. De fapt, aceste situații nu pot fi uh, privite în mod izolat. Problemele sunt uriașe. Dar există și un potențial important pozitiv și cred că comunitatea internațională poate să se axeze pe a da mai multe capacități indivizilor care uh, luptă pentru drepturi. Nimic nu este mai eficient decât să acorzi sprijin indivizilor, să încerci să le mărești capacitățile și e adevărat că proiectele pot veni în beneficiul unor uh, oameni, dar adevăratele schimbări, schimbările majore, încep la nivelul educației. De acolo trebuie început și uh, situația educației în Afganistan este foarte, foarte proastă. Trebuie să educăm femeile, să educăm bărbații în aceeași măsură. Dar proiectele care s-au făcut cu, cu bani destul de puțini au dus la niște efecte uimitoare. S-au schimbat deja viețile și mentalitățile multor mii de oameni deci asta cred eu că trebuie să uh, fie ținta, pe aceasta trebuie pusă, pus accentul, cum se poate ajuta la nivel local societatea civilă, uh, cum se poate ajuta indivizii. Și cred că dacă se poate, uh, și indivizii ar trebui să iasă puțin din zona de confort, pentru că eu lucrând uh, în cadrul PNUD, am văzut că sunt reticențe la a ieși din zona de confort. E adevărat, există și probleme de siguranță, dar ar trebui să se schimbe lucrurile. Mulțumesc! Într-adevăr, este o mare plăcere să vă prezint pe doamna Maia Pastachia, care este cercetătoare la Amnesty International și este autoarea unui raport în ceea ce privește abuzurile talibanilor cu titlul All who are not friends are enemies. Toți cei care nu sunt cu noi sunt împotriva noastră. Și acest raport uh, uh face vorbire despre drepturile jurnaliștilor, despre drepturile oamenilor uh, dislocați și despre activiștii care se implică în drepturile omului în Afganistan și se referă și la problema uh, persoanelor dislocate. Vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să mă aflu aici și am să încep prin a vorbi despre amenințările la care sunt expuși apărătorii drepturilor femeilor în Afganistan. În 2014 am participat la o misiune de anchetă a acestor situații și am publicat un raport în aprilie 2015 în urma misiunii și uh, în prezentarea mea am să menționez și unele concluzii din raport. În ceea ce privește problema securității, în primul rând, pentru că crește gradul de insecuritate în uh, Afganistan este un număr foarte mare de victime civile în urma conflictelor și guvernul uh, afgan nu poate să răspundă uh, așa cum se cuvine la mișcările uh, ce duc la conflicte. Sunt o serie de forțe care uh, încearcă să ajute la controlul situației, doar că forțele talibanilor au devenit mai uh, invazive. Și am să vă dau un exemplu. În partea de nord, unde talibanii au uh, controlul asupra teritoriului, au fost uh, situații în care apărătorii drepturilor omului au fost uh, aruncați în închisori, unii au reușit să fugă din zonă. Mm, sunt uh, unele zone care sunt sigure din punct de vedere judiciar, dar altele nu mai sunt sigure și, și oficialii guvernamentali se term, tem că s-ar putea să cedeze talibanilor cu totul aceste zone. și este tot mai greu să știm cine se ascunde în spatele atacurilor asupra apărătorilor uh, drepturilor omului. Cine apără drepturile femeilor, e bine atât femei cât și bărbați. Și apărătorii bărbați uh, sunt mai puțin expuși uh, amenințărilor. Femeile sunt uh, mai des ținta atacurilor, mai ales pentru că sunt personalități publice, încearcă să definească anumite norme religioase și culturale și sociale uh, pentru a apăra drepturile omului. E vorba de uh, femei intelectuale și acestea sunt confruntate cu atacuri împotriva reputației bazate pe gen. talibanii și și alte grupuri uh, armate sunt uh, sursa majorității abuzurilor asupra acestor uh, apărători femei, dar nu sunt singurele surse. Sau au existat situații în care au fost implicate și autoritățile locale așa cum ne-a explicat o femeie apărător, este dificil să identifici care sunt inamicii, dacă sunt talibanii, dacă sunt politicienii, dacă sunt autoritățile publice. Și vorbim aici de amenințări, de uh, intimidare, de uh, hărțuiri. Și este foarte dificil uh, să faci față în contextul în care siguranța este tot mai puțin stabilă în zonă. și apărătorii femei încearcă să rămână cât mai puțin vizibili. În același timp, guvernul nu reușește să le protejeze iar autoritățile încearcă să ignore femeile și problemele cu care se confruntă ele. Așa că în momentul în care o femeie uh, este ținta atacurilor, de fapt nimeni nu îi sare în ajutor. Sunt probleme uh, structurale la mijloc, mai ales legate de sistemul judiciar și în același timp persistă cultura uh, sancțiunilor. Prea dese sunt cazurile în care poliția nu um, anchetează, de fapt, uh, situațiile acestea de atac și chiar descurajează femeile să depună plângere. Ceea ce înseamnă că drepturile apărătorilor se pot încălca fără ca făptașii să se teamă de urmările legii. Așa că apărătorii drepturilor omului rămân uh, să se lupte cu toate aceste probleme, cu capacități limitate și fără mult sprijin. Ne explica cineva că dorește să activeze în toate cele 15 provincii ale zonei uh, în care locuiește, dar nu poate călători și sunt uh, multe preocupări legate de securitate, de siguranță. Ce se poate face? Ce ar trebui să facem? Să vă spuneam că talibanii și alte grupuri armate sunt responsabili pentru atacurile la adresa apărătorilor drepturilor omului. Deci uh, trebuie să țintim aceste surse de violență, doar că este nevoie de voință politică pentru a face acest lucru. Nu sunt suficiente doar legile și sistemul judiciar. Inclusiv UE ar trebui să continue să uh, asiste Afganistanul și autoritățile din Afganistan să-și dezvolte capacitățile judiciare și de aplicare a legii pentru a apăra uh, Um, aceste persoane și pentru a asigura o, sigur, o securitate reală și să se dezvolte strategii pentru a, uh, sprijinirea și apărarea militanților pentru drepturile omului. Reforma instituțională trebuie să meargă mână în mână însă cu schimbările sociale, cu schimbările comportamentale care uh, sunt necesare pentru a înțelege Uh, cu ce se confruntă femeile. Este nevoie de uh, schimbări culturale care să și de educație care să uh, combată mentalitățile existente, astfel încât militanții să-și poată și femeile să-și poată exercita drepturile în deplină siguranță. strategia lansată recent de UE pentru a sprijini apărătorii din Afganistan este un instrument important, așa că ar trebui să se prioritizeze aplicarea sa de către statele contribuitoare. Mai Este nevoie însă de o strategie specifică pentru contextul din Afganistan și această strategie a fost lansată acum un an. Arată foarte bine pe hârtie, ce să vă spun, dar de fapt experiențele ne arată că sunt probleme de aplicare. Mecanismele de protecție nu funcționează corect și am să mă refer la niște probleme care merită punctate în primul rând, o mai bună conștientizare în rândul uh, oficialilor guvernamentali și autorităților din comunități, monitorizare, uh, măsuri de follow-up din partea guvernului. Este necesar să uh, se asigure și uh, asistența juridică și asistența medicală a apărătorilor care sunt în situații de risc. Și mă refer aici la fondul pentru situații de urgență. Mai există un fond care să acopere uh, situațiile din provincii și uh, posibilitatea de a avea un helpline non-stop accesibil. Este imperios necesar să ajutăm uh, apărătorii individuali, mai ales cei care se află în zone rurale. Credem că deocamdată strategia nu este diseminată în mod adecvat foarte puțini apărători ai drepturilor omului cunosc această strategie și nu este vorba doar de a disemina informațiile, ci de a ne asigura că UE și statele membre știu cum să operaționalizeze strategia. Când am fost în Afganistan în noiembrie și decembrie anul trecut, Uh, am încercat să ne consultăm cu apărătorii, să vedem ce se poate face în sprijinul lor și am întrebat despre strategia UE+, plus nu știa nimeni despre ea. Și numai un uh, o singură persoană care se ocupă de altfel cu monitorizarea situației uh, apărătorilor drepturilor omului în Afganistan știa despre această strategie. Și situația din uh, septembrie, decembrie anul trecut, de, de altfel, a reprezentat un context de testare a strategiei. Mecanismul însă înțeleg că nu a fost gândit să facă față unor situații de urgență, doar că trebuie să abordăm aceste lacune. Este foarte greu pentru că echipa Amnesty International din Afganistan uh, a reușit să evacueze vreo 40 de apărători. Uh, structurile ONU au reușit și ele să mai scoată câțiva. Dar chiar și când aceștia au fost evacuați, nu au beneficiat de asistență din partea delegației UE. Și credem că au fost chiar situații care au fost respinse de mecanismul UE+. Nu, nu s-a primit răspuns. Și uh, înțeleg că nu existau resurse în bugetul planificat pentru acele situații, pentru uh, sprijin în situații de urgență. E foarte dificil să te afli în poziția apărătorului drepturilor omului și să mergi pe internet să încerci să accesezi niște granturi pentru situații de urgență. Ai la dispoziție câteva zile, poate, dar nu luni de zile. Și apoi uh, comisia uh, evaluează situațiile respective și decide dacă să intervină sau nu de fapt, acest proces ar trebui să fie mai transparent, mai liber, mai democratic. Is that all right? Just 30 one, seconds. 30 seconds. Okay. Um, despite these shortcomings. În ciuda acestor uh, lacune, strategia transmite un mesaj important uh, cu reverberații către guvernul afgan. Și punerea ei în aplicare cu succes uh, depinde și de resursele alocate, de modul de coordonare și de cooperarea cu apărătorii drepturilor omului, bineînțeles cu voința politică necesară. Mulțumesc. On uh, the counselor from uh, the Afghanistan. Uh, dau acum uh, cuvântul reprezentantului uh, ambasadei Afganistanului aici la Bruxelles. uh... Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc Comisiei pentru Drepturile Omului și Delegației pentru Relațiile cu Afganistan pentru organizarea acestei sesiuni. Pentru Afganistan, respectarea și protecția drepturilor omului continuă să fie un aspect extrem de important Președintele Mohamed Ashraf Ghani a insistat asupra necesității de a susține și a proteja drepturile omului. Președintele a arătat foarte clar în mod repetat că protecția și promovarea drepturilor omului constituie o obligație constituțională a guvernului afgan care se angajează să implementeze în totalitate aceste obiective. Pe de altă parte, guvernul este de acord cu concluziile din raportul recent privind drepturile omului în Afganistan, cu privire la încălcări care s-au produs ca urmare a acordurilor, a, a atacurilor intensificate ale talibanilor asupra populației civile, care sunt uh, încălcări repetate ale drepturilor omului. În 2014, un grup de reprezentante ale Congresului s-au întors la Washington dintr-o vizită din Afganistan cu următoarea concluzie. Femeile participă acum și în multe cazuri sunt lideri ale unei societăți care înainte uh, le considera supuse în mod sistematic. Deci s-au înregistrat mari progrese, dar rămân provocări, în special din perspectiva retragerii trupelor străine din țară. Guvernul Național pentru Unitate Națională se angajează la protecția drepturilor femeii. Președintele Gani a susținut în mod constant, național și internațional, eh, ca drepturile femeii să fie respectate. Decizia care se bucură de consens între liderii religioși și o femeie judecător este, trebuie să fie numită în la Curtea Supremă de Justiție. Ca exemplu al angajamentului guvernului pentru promovarea și protecția drepturilor femeii. Există patru miniștri de cabinet și o femeie guvernator, precum și o serie de femei lideri care acționează ca șef de comisii independente în instituții cheie. Numărul oficialităților femei care sunt miniștri adjunct și ambasador a crescut în ultimul an. Președintele Afganistanului a plasat drepturile femeii printre principiile fundamentale și chestiunile cheie de avut în vedere în toate deciziile uh, Uh, guvernamentale, spunând că acest subiect al drepturilor omului este un fir roșu pentru guvernul și cetățenii afgani în orice discuții de pace cu talibanii. Mulțumesc și acum vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Mulțumesc, Tom Masnicalson de la uh, Serviciul de Acțiune Externă, responsabil de Afganistan. Vă rog. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru organizarea acestei discuții așa de importante și pentru că ne-ați invitat să participăm. Nu cred că are rost să repet și să încerc să rezum situația din Afganistan eu în ceea ce privește drepturile femeii. Am avut o prezentare foarte bună făcută de doi vorbitori excelenți și am auzit care sunt angajamentele guvernului este un subiect foarte complex. Avem uh, o situație, un cadru foarte dificil, istoric, cultural și uh, și există și alte motive care trebuie luate în considerare. Însă există și progrese semnificative care s-au înregistrat. Putem vorbi despre 4 milioane de fete la școală. Eh, sigur, avertizăm că numărul acesta trebuie să crească și că trebuie să avanseze dincolo de eh, educația de bază. Apoi, există creșteri în numărul de ofițeri de poliție femei recrutate și din nou putem reveni cu o întrebare referitoare la situația zilnică și la condițiile de lucru. Și am menționat și numirea unor cu succes, altor nu, a judecătorilor, miniștrilor și așa mai departe, femei. Prin urmare, cadrul este sombru, de bază, dar se înregistrează progrese în ultimii 10 ani și în același timp, așa cum am auzit, există și provocări semnificative în ultimul an cu deteriorarea securității, de exemplu. Părțile țării nu sunt uh, complet controlate de guvern. Vorbim despre diverse grupuri de taliban, Daesh și comandouri locale, în unele cazuri, cu autoritate destul de mare. În același timp, și aici încercăm să intervenim noi, ca Uniunea Europeană, există un guvern care este dornic să încerce să abordeze chestiunile la care ținem cu toții. S-au înregistrat progrese în ultimii ani. Uniunea Europeană lucrează îndeaproape cu guvernul când într-un cadru de responsabilitate reciprocă. Acesta este cadrul pentru abordarea problemelor de guvernanță, statul de drept, cu un accent pus pe drepturile femei, inclusiv implementarea rezoluției Consiliului de Securitate ONU 1335 pe, privind femeile și securitatea. Am avut un prim dialog privind situația femeilor cu guvernul afgan la nivel superior. Am avut patru miniștri care au participat, am avut o bună discuție și am discutat despre drepturile femei, drepturile copiilor și vom avea o a doua rundă în următoarele luni. Salutăm adoptarea Planului Național de Acțiune privind femeile, pace și securitate pe care l-ați menționat și suntem gata să sprijinim implementarea acestuia prin asistență pentru dezvoltare. Salutăm de asemenea numirea miniștrilor și a altora. Cum am spus, este un uh, domeniu complex și calea de urmat, din punctul nostru de vedere, la care putem noi să contribuim, Vom continua prin discuțiile cu guvernul, cu societățile civile și sperăm că acordul nostru de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea, care a fost discutat, dar încă nu este semnat sau ratificat, ne va ajuta să avem un cadru comun pentru a ne implica în Uh, aceste chestiuni. Și sperăm că și conferința ministerială de la Bruxelles, care va avea loc pe 4-5 octombrie și se va axa pe subiectul Afganistan, va ajuta în acest sens. Intenționăm să avem o serie de evenimente pe aceste subiecte, gen egalitatea de gen și drepturile femeilor și vom continua să lucrăm cu guvernul afgan în acest sens. Detalii trebuie să fie clarificate, apreciem contribuții ci dorim să aflăm de la dumneavoastră cum putem structura cât mai bine acest eveniment pentru a-l capitaliza la maxim. Și un alt lucru de menționat se referă la situația aspirațională față de realitate. Trebuie să înțelegem care este realitatea, dar trebuie și să încercăm să ne asigurăm că realitatea reflectă până la urmă nivelul aspirațiilor. Și în încheiere, mulțumesc vorbitorului de la Amnesty International pentru faptul că a salutat strategia noastră și pentru că a subliniat câteva chestiuni. Sper că aceste lucruri au fost comunicate delegației noastre. Dacă nu, vă rog să faceți acest lucru și să ne contactați pentru că dorim să aflăm, să învățăm, să ne îmbunătățim pentru ca lucrurile să fie puse în aplicare exact așa cum au fost concepute. Mulțumesc și acum doamna Valenciano își va prezenta punctul de vedere. O să am o intervenție foarte scurt, scurtă, pentru că nu avem mult timp la dispoziție. Asta se întâmplă de fiecare dată. Adevărul că Uniunea Europeană face un efort, cel puțin economic, și am văzut că e vorba de eforturi pe care le facem către Afganistan 200 de milioane de europeani. Vorbim de eforturi enorme, totuși. Bună utilizare a acestor resurse trebuie să pornească de la strategii politice, sociale, de apărare a drepturilor omului și așa mai departe. Nu știu dacă aceste organizații care sunt active pe teren au capacitatea necesară pentru a urmări Uh, implementarea acestor fonduri. De multe ori, pentru organizațiile locale, care sunt cele care cunosc cel mai bine situația de pe teren, e foarte dificil să câștige acces la fondurile acestea de asistență din partea UE care sunt accesibile doar organizațiilor mari care au, să spunem, structuri specializate pentru asta. Și fără îndoială, micile organizații locale, care într-o țară ca Afganistanul uh, mai mult decât în alte țări, sunt practic esențiale, mm, aceste mici organizații nu au acces niciodată la fondurile de care vorbim. Într-o lume în dezvoltare e un subiect foarte clar și fără îndoială în cazul Afganistanului cu atât mai mult. Sunt practic fonduri inaccesibile pentru aceste organizații mici de care ați vorbit și cred că în cazul femeilor cu atât mai mult sunt organizații esențiale. Și Evident, dumneavoastră veți avea în octombrie o mare conferință și ne spuneți că e un eveniment special care se va axa pe situația femeilor. Însă, eu cred că trebuie să găsim o altă metodă de lucru. Femeile trebuie să se regăsească uh, pe agenda principalelor grupuri care se reunesc. Trebuie să se regăsească în, în dialogul cu talibanul, subiectul acesta nu este inclus acolo. Nu s-a făcut efortul de a respecta rezoluția ONU privind pacea și securitatea. E o decizie politică, de aceea nu e nevoie să schimb mentalitatea oamenilor, care e mult mai lentă. Sunt decizii politice. Invităm femeile la discuții sau nu? N-are rost să așteptăm 100 de ani ca societatea să-și schimbe mentalitatea. O decizie politică e suficientă. La fel și în ceea ce privește fondurile. Când femeile încep să înregistreze progrese, avansuri, evident că societatea reacționează la această schimbare. De aceea, uneori, pașii pe care îi fac femeile în termen scurt um, sunt uh, contestate cu duritate și violențe de către societatea în care trăiesc. E o formă de reacție a puterii și probabil în momentul respectiv, în multe zone din Afganistan, ne regăsim în această situație. Femeile au început să facă paci înainte, n-au fost uh, suficient sprijin politic și atunci se confruntă cu riscuri destul de mari decât atunci când nu fac nimic. Și de aceea cred că în următoarele luni și în următorii ani trebuie să avem o atenție foarte concretă asupra situației femeilor. Și aș vrea să mulțumesc uh, colegilor care sunt alături de noi și colegului Austevicius pentru toate aceste contribuții, pentru că în Afganistan, ca și în alte țări, cred că ne confruntăm cu un moment decisiv pentru a da un impuls final uh, drumului către libertatea al femeilor. Dacă nu, riscăm să mai așteptăm încă 20 de ani până se întâmplă ceva. Mulțumesc, Elena, și acum invit pe cei doi paneliști să tragă concluziile Doamna Saita, dacă vreți să începeți. Mulțumesc pentru toate aceste comentarii. Ce aș vrea eu să subliniez este un aspect care s-a regăsit în intervențiile dumneavoastră de mai multe ori. În primul rând, se înțelege evident de la sine că e nevoie de sprijin din partea comunității locale. Realizările uh, Uh, de până acum, din ultimii 15 ani, n-ar fi fost posibile fără sprijinul comunității internaționale. Însă, evident, știm că există multe provocări pentru a ajunge să utilizăm în mod eficient Asistența pe care o primim din partea comunității internaționale, corupție, lipsă de capacitate administrativă, dar s-a construit o astfel de capacitate și încă o dată accentul vreau să-l pun asupra societății civile, pentru că eu aceste grupuri le cunosc mai bine, mai ales organizațiile independente pentru drepturile omului din Afganistan. Nu pot să subliniez suficient cât de important este să sprijinim aceste organizații care știu ce să facă, știu limba, comunitatea, știu cum să abordeze femeile și bărbații din comunitatea respectivă. Am lucrat cu ei, am fost în sate cu ei. Și, evident, organizațiile internaționale nu pot face asta singure. Știu că este o provocare să se identifice organizațiile în care poți avea încredere, pentru că și în rândul acelor organizații există o problemă de corupție. Însă, cel puțin aceste organizații pe care le cunosc știu că sunt de încredere, știu că au de-a face cu oameni cu mintea deschisă, nu e ușor să găsești astfel de oameni în Afganistan. Lucrează cu o metodologie inovatoare din Brazilia, creată de un activist uh, brazilian, uh, artist. Cred că ar trebui să vedeți câteva din rapoartele lor, pentru că e uluitor, uluitor ce s-a putut face. Deci dacă puteți, vă rog, identificați acele organizații. Și cred că asta este calea prin care Uh, sprijinul oferit uh, în teren poate să devină mai eficient. Mulțumesc! Da, vreau să răspund și eu comentariilor pe care le-am auzit din partea deputaților. Uh, da, cred că vorbim despre nevoia de a oferi instrumente. Ne-am întâlnit cu președintele și așa mai departe și cu toții i-au salutat ce am făcut, vorbeau despre situația uh, privind drepturile omului, dar preocupările lor nu se regăsesc uh, la nivel provincial în uh, acțiuni concrete și asta este o problemă. Și de asemenea, nu se regăsesc în politicile naționale și planurile de acțiune. Vorbim despre idei prezentate aspirațional pentru a stimula participarea femeilor la viața politică și procesul de pace, identificarea potențialului de negociator al femeilor, dar nu există fonduri pentru a sprijini aceste planuri și nu există o dorință concretă de implementare, calendar, buget sau ceva cu privire la cine ce va construi pe planul respectiv. Și un european ar putea să ajunge la asta, ar putea să ceară mm, guvernului afgan să elaboreze un plan de implementare și să implementeze apoi părțile planului. Femeile nu sunt implicate în negocierile de pace în Afganistan și în, în altul Consiliu pentru Pace, care se ocupă de negocierile cu talibanii, există 70 de membri și doar 9 sunt femei. Insuficient pentru a apăra drepturile femeilor și fetelor din țara respectivă. Ele au cel mai mult de pierdut în cazul unui acord dintre guvern și talibani și ar trebui să fie clar că niciun astfel de acord uh, nu tre- trebuie să conțină toate aceste acorduri, trebuie să conțină niște linii de netrecut. Mulțumesc! Vă mulțumim! Mulțumim Comisiei DRO pentru că a abordat acest subiect și a discutat despre situația drepturilor omului și femei în Afganistan. Vom urmări de aproape această situație ambele delegații și Comisia acest proces de monitorizare va fi declanșat și vom avea un eveniment important în noiembrie. Și între timp aș vrea să vă mulțumesc, să mulțumesc vorbitorilor care ni s-au alăturat astăzi și ne-au prezentat situații concrete de pe teren și acum tot ce pot să spun este că ne dorim să continuăm cooperarea cu dumneavoastră. Mulțumesc! Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Sesiunea în camera. Merci à vous. Thank you. C'est qui, monsieur Con Ah oui. Bueno, vamos a. Bun, haideți să trecem la raportul SAE privind reuniunea subcomitetului UE Algeria privind dialogul politic referitor la securitate și drepturile omului. avem mult timp. Așa că îi dau cuvântul domnului Bernard Savage. Nu știu exact dacă îl pronunțăm britanic sau francez. Șeful diviziei Maghreb se aia. Vă rog, aveți cuvântul. Prezident, merci. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt obișnuit, după câțiva ani petrecuți în instituțiile europene, cu ambele pronunții. Doresc să abordez această problemă pentru că, după cum știți, acest uh, subcomitet încă nu um, s-a întâlnit cu noi și există o recomandare a rezoluție a Parlamentului European din 30 uh, aprilie 2015, care prevede ca pe ordinea de zi să fie introdus și subiectul structurii um, um, pe care noi l-am am discutat-o cu prietenii noștri algerieni pe 24. Uh, este vorba despre Problema drepturilor omului și invitarea uh, și apelul la, la adresa Algeriei de a respecta prevederile. Și exact acest lucru uh, am făcut. Avem cu regularitate posibilitatea să analizăm diversele puncte prevăzute în rezoluție cu autoritățile algeriene uh, în cadrul întâlnirilor prevăzute de acordul de asociere. Este un subcomitet al dialogului politic și uh, uh, pe 24 februarie va avea loc această întrunire aici la Bruxelles. Pe 26 ianuarie 2016 eh, ne-am întâlnit cu reprezentanții diverselor ONG-uri eh, care acționează pe plan internațional în domeniul drepturilor omului și eh, a existat un document care a fost pregătit pentru această ședință. Exist există contacte directe cu societatea civilă care sunt esențiale și în cadrul vizitelor la nivel înalt, ca vizit vizita înaltei reprezentate în Algeria în septembrie 2015. Au avut loc contacte cu reprezentanții Ministerului uh, pentru uh, Justiție din Algeria și uh, cu înalți funcționari de asemenea întâlniri în aprilie 2015. Parlamentul ne-a solicitat ca în viitorul plan de acțiune privind Uniunea Europeană-Algeria să includem un capitol important privind drepturile omului și serviciul nostru este pregătit să discute cu autoritățile algeriene principalele priorități ale parteneriatului nostru, printre care politica europeană de vecinătate, o politică reformată. Deci, ă, noi aici poate avem modificări de formă, dar nu de substanță. Pentru că există, sigur, o nouă politică europeană de vecinătate, dar ea nu prevede un plan de acțiune. Asta înseamnă însă că vor continua dialogurile la nivel înalt privind prioritățile parteneriatului și, bineînțeles, că și problemele legate de drepturile omului vor figura în aceste proiecte. Deci, acest capitol va fi consacrat drepturilor fundamentale și libertăților publice. Este o chestiune esențială în activitatea noastră și autoritățile algeriene au acceptat să discute încă din octombrie 2014 aceste probleme cu noi. Parlamentul ne-a solicitat să urmărim evoluțiile în acest domeniu și în cadrul prezenței delegației Uniunii Europene, eh, dar și pe plan individual. Și din acest punct de vedere, noi colaborăm cu ambasadele statelor membre și analizăm posibilitățile de aprofundare a acestui proces. Există însă, sigur, și dificultăți logistice și administrative, inclusiv este nevoie de obținerea unei autorizații prealabile din partea uh, autorităților algeriene pentru deplasările în cadrul Algeriei. Uh, având în vedere contextul de securitate în Algeria. Noi uh, păstrăm însă legătura cu uh, organizațiile care apără drepturile omului și, dincolo de întâlnirile la nivel înalt, noi nu facem abstracție de cazurile individuale care se află de asemenea în atenția delegației noastre în Algeria. Aș dori să mai adaug câteva cuvinte în legătură cu situația uh, foarte recentă în acest domeniu. Adoptarea în decembrie 2015 a unei noi legi împotriva violenței îndreptate împotriva femeilor uh, care uh, vor interzice hărțuirea în public, dar și hărțuirea în cadrul familial. Și de asemenea există pentru cei care comit violențe potriva femeilor pedepse de, cu închisoarea de la 1 la 20 de ani. 6 luni de închisoare până la 2 ani de închisoare atunci când în familie femeia este adusă într-o situație precară sau uh, este supusă violențelor din partea soțului. Aș dori uh, să menționez aici importanța adoptării uh, unei modificări a Constituției um, care aduce noutăți notabile în ce privește apărarea drepturilor omului. Deci, Sigur, Uniunea Europeană rămâne foarte uh, atentă în ce privește această situație și uh, își exprimă și dorința de a susține autoritățile algeriene în implementarea acestor prevederi, astfel încât să fie uh, consolidate, promovate drepturile omului și, uh, de asemenea, în ce privește drepturile sindicatelor. De asemenea, numărul mandatelor președintelui eh, Republicii Algeriene este limitat și, eh, de asemenea, eh, trebuie încurajată și activitatea forțelor politice care se află în opoziție. De asemenea, trebuie să fie create diverse organe, instanțe, care să uh, poată să uh, urmărească și uh, legalitatea derulării proceselor electorale. Deci există o serie întreagă de preocupări și recomandări din rezoluția dumneavoastră din anul 2015, eh, a căror eh, aplicare noi o urmărim. Și cred că eh, din acest punct de vedere au fost înregistrate progrese majore, dar rămânem în continuare foarte atenți în relația cu autoritățile pentru ca să se ajungă la o instaurare progresivă a democrației în această țară sunt preocupări, colaborăm cu Serviciul de Acțiune Externă și în ce privește adoptarea legii organice care să permită exercitarea reală a libertăților cetățenești, trebuie să existe și numirea personalităților care să facă parte din noul organism. Dar și în acest punct de vedere s-au făcut progrese și, evident, interesul să susținem operativ procesul democratic în care s-au înscris uh, diversele instituții algeriene. Deci, foarte pe scurt, există speranță, Uniunea Europeană uh, oferă sprijin dar rămânem în continuare vigilenți în legătură cu toate elementele care sunt numite uh, în rezoluția adoptată de către Parlament în aprilie anul trecut. Tras la reuniune. Cred că reuniunea subcomitetului este modul unde ne putem întâlni pentru a continua aceste discuții. Are cuvântul domnul Panțării, președintele delegației pentru Maghreb. Mulțumesc! Fără îndoială, în calitate de Parlament European, avem un rol de jucat. Trebuie nu doar să ne asigurăm că există o continuitate a rezoluțiilor pe care le aplicăm probăm în Parlament, avem rolul de datoria de a, continu, de a ne asigura că procesul este dus mai departe în țările vizate, în cazul de față Algeria, dar în orice caz, astăzi discuțiile noastre nu trebuie să ocolească situațiile dificile cu care ne confruntăm în diferite țări din uh, bazinul Mediteranei, din sud pentru că, după părerea mea, suntem în fața unui posibil proces de destabilizare și acesta este un prim element de discuție pe care trebuie să-l avem în vedere din perspectiva respectării drepturilor în Algeria. În al doilea rând, avem cadrul politic, care astăzi pare să fie unul foarte contradictoriu, în Algeria încă mai există o serie de preocupări, chiar dacă trebuie să avem în vedere că totuși Algeria, obiectiv, obiectiv vorbind, având în vedere mărimea sa, este o țară decisivă pentru stabilitatea în regiune. E bine să subliniem aceste preocupări și să le aducem uh, în vizorul clasei politice din Algeria, pentru că sunt preocupări reale și deloc propagandiste. Însă au fost făcuți câțiva pași înainte și cred și eu că Constituția, care este în fază de refacere, cu amendamentele prezentate, ar putea să fie un pas în plus înainte, mai ales pe trei subiecte. Reafirmarea statului, statului de drept, apoi drepturile omului și libertățile democratice și reafirmarea puterii legislative și consolidarea rolului opoziției parlamentare. Acestea fiind spuse, spun că din partea noastră ar trebui să încurajăm continuarea în această direcție și trebuie să facem cu acțiunile noastre, în special având în vedere trei subiecte pe care putem acționa. În primul rând, rolul delegației UE în Algeria, care trebuie să-și ducă la bun sfârșit rolul de monitorizare continuă și de atenționare cu privire la modificările constituționale și aplicarea acestora. În calitate de președinte al delegației pentru Maghreb, a Comisiei Interparlamentare între Uniunea Europeană și Algeria, vă pot spune că am început să lucrăm și din perspectiva acestor binome și aceste teme sunt pe ordinea de zi și ar trebui să fie abordate cu omologii noștri algerieni. Confirm și eu faptul că nu e suficient să redactăm și să aprobăm în Parlament amendamente, este necesar să se și realizeze ceva concret, și anume să uh, împingem din ce în ce mai mult uh, Algeria către o poziție în care pun drepturile omului în centrul activităților lor. Eu cred că trebuie să fim foarte atenți în aceste direcții. Mulțumesc! Mulțumim domnului Panțeri. Înainte să dau cuvântul domnului Lockbiller, domnului Lockbiller, o să-l ascultăm pe domnul Mograni, care este responsabil cu afacerile externe la ambasada din Arhel și apoi aveți și dumneavoastră cuvântul. Vă rog. J'interviens maintenant ou à la fin? Oui, non. D'accord. Maintenant, parce qu'après, il y aura... D'accord. Les... Euh, Intervin acum? Da. Mulțumesc, doamna președintă, doamnelor și domnilor, simați membrii asistenței, vă mulțumesc pentru uh, faptul că ați introdus pe ordinea de zi acest subiect care se referă direct la Algeria și în ce privește diferența de fond și de formă. Trebuie să ne gândim că inițial era prevăzut uh, o ședință cu ușile închise, după aceea uh, s-a decis să fie totuși o ședință deschisă. Am uh, reținut că a avut loc și un briefing al Serviciului de Acțiune Externă în legătură cu activitatea acestui subcomitet, dar uh, a fost prevăzut doar exact uh, pe 24 uh, februarie din anul viitor. Dar trebuie să ne gândim că uh, va veni o delegație Algeriei care trebuie să pregătească uh, o serie întreagă de subiecte legate de drepturile omului și acum, uh, de fapt, această întâlnire devine superfluă. Deci asta este o chestiune de formă pe care doream să o menționez. În ce privește fondul, privind situația drepturilor omului. Sigur că întreaga regiune a Mediteranei face parte dintr-un Um, obiective uh, bine structurate. Pe 24 februarie um, spuneam că uh, urmează să aibă loc uh, o întâlnire, iar delegația algeriană cu siguranță că va aborda împreună cu partenerul um, european, fără taburi, întregul complex tematic care ne preocupă. Și sigur că există și o serie întreagă de ONG-uri care doresc să facă uz de dreptul de a manifesta, dar sigur că legea trebuie să fie aplicată, este nevoie de autorizații prealabile pentru asemenea manifestări ca să nu fie tulburată ordinea publică. Și știm foarte bine că acest lucru este valabil și în Europa da. Uh, acolo unde nu au existat autorizații, manifestanții au fost imediat puși sub acuzare pentru tulburarea ordinii uh, publice. Deci, uh, sigur că trebuie să continue eforturile pentru consolidarea respectării drepturilor omului. Există și un document pe care noi l-am distribuit în cadrul Parlamentului European și uh, în, uh, printre membrii uh, subcomitetului pentru drepturile omului. Pentru că în clipa de față trebuie să se producă o reformă substanțială în ce privește respectarea drepturilor omului și domnul ambasador al Algeriei la Bruxelles m-a însărcinat să vă asigur de, de plină această disponibilitate de colaborare. Vă mulțumesc foarte mult. Eh, pues verá, mm, en efecto. Bun. În mod normal. Ideea este că să avem aceste runde de informative după ce se produce dialogul, însă nu de fiecare dată se întâmplă așa. În orice caz, Următoarea reuniune a subcomisiei va avea loc în martie și este doar o jumătate de zi, deci va trebui să o facem mai repede. Dar nu e rău. N-ar fi rău ca serviciul de acțiune externă, înainte să aibă un astfel de dialog politic, să vină să ne viziteze, pentru că și noi v-am putea da niște idei, poate, cu privire la lucrurile pe care le au în vedere parlamentarii. Noi reprezentăm până la urmă cetățeni europeni și putem sugera Serviciului de Acțiune Externă niște idei. Ne-am gândit să facem această reuniune cu ușile închise pentru că am crezut că a avut loc dialogul și un debriefing privat, dacă nu le-am fi deschis. Recunosc că nu e cea mai bună programare a acestei discuții, dar așa s-a întâmplat. În orice caz, vom decide să facem asta cu ușile deschise și aș fi vrut să fie deschis și ambasada. Ambasadorul este o persoană foarte activă în Parlament, am de multe ori și nu avem absolut nicio problemă să discutăm direct. Din potrivă, credem că în urma cooperării cu autoritățile din Algeria, și cele reprezentate aici la Bruxelles, n-am avea decât poporul algerian ar avea decât de câștigat până la urmă și asta trebuie să ne preocupe pe noi. Doamna Lohpilar acum. Thank you, Mulțumesc, doamna președinte, și vă mulțumesc pentru intervenție, pentru prezentare. Am câteva întrebări. Uh, și noi spuneam că salutăm reforma constituțională, progresele care s-au înregistrat Uh, și recunoașterea celei de-a doua limbi oficiale. Uh, dar ONG-urile ne spun că reforma în sine, de fapt, nu merge așa de bine și chiar avertizează asupra faptului că sistemul judiciar ar putea să fie afectat în independența sa. Ne puteți da mai multe detalii referitoare la aceste probleme? acolo unde lucrurile nu merg așa de bine în privința autonomiei sistemului judiciar. Asta pe de o parte și pe de altă parte, uh, ce face delegația UE la fața locului? Și spuneați că uh, ați fost mutați în afara capitalei și că aveți uh, dificultăți logistice. E un lucru destul de grav, aș spune eu. Poate că puteți să vă faceți uh, activitățile și în afara capitalei. Nu știu, n-am fost niciodată în Algeria. Și poate să discutați puțin uh, și uh, despre activitățile pe care le faceți în afara dialogurilor privind drepturile omului. Menționați întâlnirile de la nivel înalt. Ne puteți spune dacă s-a discutat și problema apărătorilor drepturilor omului care sunt confruntați cu multe hărțuiri și procesele care se află în instanțe împotriva apărătorilor drepturilor omului. Știi că există acum mecanismul de sprijinire pentru apărătorii drepturilor omului, un mic fond pe care se pot baza delegațiile UE pentru a sări în uh, sprijinul apărătorilor drepturilor omului. Dacă întrebările mele sunt prea specifice, poate că ne puteți răspunde mai târziu în scris. Mulțumesc. Tienen ustedes la palabra. Nu mai este nimeni care dorește să intervină, deci aveți cuvântul. Da, puteți răspunde. D'abord, în primul rând vreau să clarific un lucru în ceea ce privește facilitatea sau greutatea de a călători în țară. Misiunile diplomatice în ansamblul lor ă, nu fac parte doar din delegația europeană, trebuie trecut oricum prin Ministerul de Afaceri Externe Asta primul lucru. În ceea ce privește cazurile specifice, numărul acestora, nu sunt în măsură să vă răspund uh, precis, dar dacă doriți să ne adresați o întrebare scrisă, vom putea să, ved- să, să vedem în ce măsură vă putem răspunde. Problema justiției și punerea în aplicare a Constituției, e bine, Constituția tocmai ce a fost adoptată, deci procesul este la început și dacă ar fi să-l calific, ă, aș anticipa rezultatele punerii în aplicare a noii Constituții, unde sunt modificări importante în ceea ce privește legea fundamentală. Și vă spuneam în intervenția mea că suntem gata ca dacă autoritățile algeriene doresc acest lucru să le însoțim în reforme așa cum facem și în alte țări peste tot în lume, dar ni se pare că din 7 februarie autoritățile algeriene deja au început să se gândească la punerea în aplicare. Deci eu consider că din punctul nostru de vedere e, e puțin prea devreme să facem aprecieri de genul acesta. În general, în ceea ce privește apărătorii drepturilor omului, delegația UE în 2015 și-a adus sprijinul direct și indirect uh, față de apărătorii drepturilor omului și organizațiile acestora, încercând să le ranforsăm capacitățile de apărare în instanță, încercând să uh, facem acest lucru și prin cel de-al patrulea forum privind drepturile omului, cu contribuția Magrebului, un proiect care constituie obiectivul numărul 1 uh, care să permită formarea apărătorilor drepturilor omului prin instrumentul certificării în acest domeniu, proiectul DEMAR. Mai este un proiect care s-a încheiat în 2015 pentru sprijinirea apărătorilor drepturilor omului în 2016 uh, și care se referă la învățarea democrației, uh, deprinderea democrației în Algeria și apărarea unui stat de drept în Algeria. Avem, deci, numeroase programe de finanțare, iar în Alger, în capitală, vorbeam de evacuarea de urgență a apărătorilor drepturilor omului. Nu, este, nu se pune problema, din câte știu eu, în 2015 nu au existat astfel de cazuri și nici înainte. În privința vizitelor, vă rog să adresați o întrebare scrisă precizată ca să ne putem pregăti răspunsul. Și cred că am răspuns la toate întrebările. Así que, mm, los... Da, mai ales că nu avem mult timp. Deja interpreții ne-au oferit un pic mai mult timp decât era prevăzut și cred că putem continua acest schimb de informații în mod normal. De fapt, ar fi bine să veniți să ne vedeți după dialog, atunci când acesta va fi programat. Mulțumesc ambasadei pentru prezență, domnului Panțeri pentru inițiativă și Serviciului de Acțiune Externă pentru informațiile extrem de utile. Mulțumesc și pe curând!